Uh, good evening, Chairman. It's very good to see you. Um, my point of order, my point... Domnule președinte, aș dori să vă întreb dacă credeți că puteți să cereți administrației să reducă puțin uh, căldura, pentru că este prea cald. Deci poate ar fi bine dacă am începe pe răcoare și nu pe această căldură. Domnule Tenăc, Robert, primul punct deja l-am rezolvat din al doilea, în legătură cu al doilea punct, m-am, m-am întâlnit, <laughs> cred că este un punct care se regăsește mai bine în contextul discutării situației din Corea de Nord. Tocmai de aceea am întârziat puțin, dar dezbaterea pe care am avut-o cu delegația din uh, uh, Corea de Nord, am întrebat, uitați, uh, Iranul a făcut niște pași înainte, ce se întâmplă și cu Corea de Nord. Uh, Cred că a venit momentul ca și Corea de Nord să facă niște pași și cred că am putea discuta acum mai mult împreună cu cei din Corea de Nord despre propriul lor program nuclear. Și în acest context aș dori să-i felicit pe Holger Schmidt și pe baronesa Ashton pentru succesul pe care l-au înregistrat pentru că am demonstrat faptul că Uniunea Europeană are un impact real în politica externă. Fără pregătirile din partea Uniunii Europene nu s-ar fi ajuns la acest rezultat. Deci Uniunea Europeană are un impact pozitiv pentru evoluția pe plan internațional. Îmi cer scuze. Cred că aveți dreptate și ținând cont de Uh, publicitatea de care s-a bucurat în ultimii ani, uh, este bine să i recunoaștem meritele și să o sprijinim în eforturile sale. Da, acest acord a fost încheiat pentru o perioadă de șase luni. Toate elementele vor fi verificate, îmbogățirea uh, plutoniului, cele două reactoare care reprezentau principalul risc. Toate aceste lucruri reprezintă un progres și acum încercăm ca mâine după pauza de prânz, în cadrul uh, biroului uh, lărgit, să vedem dacă putem discuta cu Holger Schmidt despre acest subiect. Va rămâne de văzut dacă întâlnirea va fi una deschisă publicului sau una cu ușile închise, dar uh, până mâine seară oricum vă vom putea transmite mai multe informații despre acordul încheiat cu Iran. Vă mulțumesc! Trebuie să vă spun că președintele Republicii Angola a trebuit să-și anuleze călătoria, deci putem uh, șterge acest punct de pe ordinea de zi. We will have a report uh, by... Acest punct va fi înlocuit de un uh, raport al doamnei Duron referitor la uh, vizita din uh, Myanmar din septembrie și apoi despre misiunea de observare a alegerilor din Tajikistan. Adoptarea proceselor verbale, nu cred că există nicio obiecție. Ajungem acum la raportul intermediar privind Albania. Raportor este domnul Vulianici. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum ați putut vedea, proiectul de rezoluție a fost uh, pregătit și a fost transmis. Au fost, de asemenea, transmise și amendamentele. Am redactat și amendamente de compromis. Și aș dori să mulțumesc sincer raportorilor din umbra și tuturor membrilor Comisiei FED care au propus amendamente cu scopul de a îmbunătăți această rezoluție. În mod special, aș dori să-i mulțumesc lui Doris Pac, lui Libor și domnului Cucan, care m-au ajutat foarte mult cu sugestiile făcute de ei. În plus, un mulțumesc uh, adresat și personalului de la secretariatul Comisiei. Doresc să mulțumesc în mod special și personalului din echipa mea și asistenților mei care au investit eforturi majore în redactarea acestei rezoluții. În rezoluție se regăsesc și sugestii făcute de unele ONG-uri și doresc să mulțumesc și acestor ONG-uri pentru propuneri. De asemenea, să regăsesc rezultatele contactelor pe care le-am avut eu în Albania cu autoritățile locale, cu politicienii de la putere și din opoziție, contactele pe care le-am avut cu jurnaliști, cu ONG-uri și cu cetățeni. După cum puteți vedea, am pregătit toate documentele necesare. Și aș dori să rog Comisia AFET și grupurile politice să fie de acord cu propunerea ca această rezoluție să fie votată în uh, plenara din luna decembrie. Este o rezoluție importantă nu doar pentru Albania, dar și pentru Parlamentul European. Cred că Parlamentul European trebuie să-și exprime poziția în legătură cu acest subiect înaintea întâlnirii Consiliului. Indiferent de decizia luată de Consiliu, Parlamentul European ar trebui să își exprime propria poziție, o poziție independentă. Tocmai de aceea aș prefera și a sugera ca votul în comisia noastră să aibă loc mâine, dacă este posibil. Dacă nu, o dată alternativă ar fi 5 decembrie, astfel încât să putem să mergem cu acest raport în uh, plenara din uh, decembrie. Punctul uh, esențial pe care trebuie să-l decidem urmează să fie decis oricum în decembrie. Desigur, indiferent de cât de cuprinzător este un asemenea doc- document, nu, poate, nu pot fi acoperite toate punctele. Obiectivele acestui document sunt două. În primul rând, uh, să sprijinim Albania, uh, reflectând sprijinul acordat de Comisia Europeană și de a sprijini Uh, progresele obținute de Albania în urma primirii statutului de țară candidat. Un alt obiectiv este cel de a contribui la stabilitatea în uh, regi- regiunea respectivă și de a consolida poziția politică Uniunii Europene, spunând că trebuie să respectăm lucrurile realizate și să le recunoaștem tocmai pe acest drum de aderare la Uniunea Europeană. Nu există niciun fel de îndoială vis-a-vis -vis de lucrurile deja realizate de, de Albania. S-a ajuns la o maturitate politică și acest lucru a fost demonstrat în urmă cu două săptămâni uh, prin faptul că guvernul uh, albanez uh, a refuzat să primească armele chimice din Siria pentru a le distruge, chiar dacă acest lucru fusese propus de Statele Unite ale Americii. Autoritățile din Albania au ascultat vocea cetățenilor din Albania, au ascultat de asemenea punctul de vedere al Uniunii Europene și este un lucru nou pentru Albania. Rămân în continuare diferite probleme de rezolvat, dar nu trebuie să uităm că foarte multe probleme au fost deja rezolvate. Și statutul de țară candidat la Uniunea Europeană este doar un, este doar un pas pe acest uh, drum. Acest pas este unul important pentru că în urma efectuării acestui pas, uh, țara respectivă urmează să fie monitorizată mai îndeaproape în cadrul negocierilor. Avem la dispoziție mecanisme de monitorizare și de corectare a reformelor uh, întreprinse și se poate monitoriza și dacă reformele promise de guvernul albanez sunt uh, puse în aplicare. Beneficiile sunt uh, niște reforme aprofundate, un proces de monitorizare mai uh, strict și un impact pozitiv de asemenea asupra statelor vecine din regiunea respectivă. Problemele care rămân să fie rezolvate, din punctul meu de vedere, în primul rând, este vorba de necesitatea de a se instaura un uh, dialog social în uh, Albania. Există încercări din acest punct de vedere, însă ele nu sunt încununate de succesul pe care ni-l dorim. Există în continuare probleme legate de, com- de combaterea corupției, dar corupția este un fenomen care nu se regăsește doar în Albania. De asemenea, combaterea um, crim- criminalității organizate, combaterea cultivării și a traficului cu droguri. Există și alte probleme. Dar, cu toate acestea, eu cred în mod sincer că cu ajutorul nostru, cetățenii din Albania vor putea rezolva toată această problemă și vor reuși să își transforme propria țară într-un uh, loc în care lumea să-și uh, dorească să trăiască cu plăcere. Pentru că acesta este scopul. Scopul nu este ca Albania să devină partea Uniunii Europene, ci să devină o țară în care toată lumea să își dorească să trăiască. Vă mulțumesc. Domnul Cucan. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Permiteți-mi să-l felicit pe domnul Vulianici pentru proiectul de raport, care este unul solid și care se îndreaptă în uh, direcția cea bună. Eu îl, uh, o înlocuiesc pe raportoarea din umbră din partea PP-ului, care din păcate nu poate fi alături de astăzi în această dupămasă. Albania are o importanță uh, geostrategică și Uniunea Europeană trebuie să transmită mesajul corect, care să fie unul clar. Eu nu consider că acest raport trebuie să fie unul controversat. În, uh, la ultima, ultima dată când am vizitat uh, Tirana, uh, a existat un acord comun între toți membrii grupurilor politice în sensul sprijinirii Albaniei pe, pentru a îndeplini ultimii pași de integrare. Mă bucură de asemenea faptul că toți raportorii din Umbra au fost de acord cu asemenea atitudine constructivă și au ajuns la amendamente de uh, compromis. Se pare că există un acord general pentru a sprijini pentru a fi de acord cu raportul pozitiv al Comisiei Europene. Recunoașterea progreselor înregistrate de Albania cred că ar trebui să se transforme în acordarea statutului de țară candidat de către Consiliu. Progresele înregistrate până acum, desigur, trebuie să fie consolidate mai mult și puse în aplicare reformele care rămân de adoptat trebuie să fie adoptate cât mai repede. Cooperarea transpartinică reprezintă o cheie în agenda de integrare și, de asemenea, în crearea unui uh, mediu politic care să permită continuarea reformelor uh, necesare. Din acest punct de vedere, uh, ne îngrijorează conflictele care există pe scena politică din, Al- din Albania. Drept urmare, este nevoie de un angajament politic din partea tuturor partidelor pentru a îmbunătăți climatul politic din acest stat. Există și alte provocări legate de combaterea crimei organizate, traficul de ființe umane, combaterea discriminării, dar și asigurarea independenței și bunei funcționări a instituțiilor cheie din Albania trebuie să fie rezolvate. Albania trebuie să înregistreze progrese reale în toate aceste puncte dacă dorește să meargă mai departe pe calea integrării europene și raportoarea noastră din Umbra va fi de acord cu toate amendamentele care contribuie la uh, transmiterea acestui mesaj. Și felicitări domnului Vulianiș pentru acest raport uh, bun. În legătură cu votul din AFET, Doris Pac, raportoarea noastră, consideră de asemenea că ar trebui să votăm acest raport cel mai târziu în plenarea din decembrie. Uh, data votului din AFET, dacă va fi pe 5 decembrie, înțeleg că această dată este posibilă. Oricare ar fi soluția votului din comisie, cel mai important lucru este să ajungem uh, cu acest raport în plenarea din decembrie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul Raucek. Doresc să-l felicit și eu pe Nicola Vulianici pentru acest raport foarte bun. După cum a spus și domnul Cucan, avem nevoie de un consens pe marginea acestui uh, raport și Cred că există la Comisia AFET, dar în general în Parlamentul European, un consens pe marginea acestui raport, așa cum se vede și din amendamentele de compromis. Este important și doresc să subliniez acest lucru pentru a pune în aplicare reformele necesare, este nevoie de cooperare între forțele politice majore din uh, Albania. Doar așa vor putea fi puse în aplicare reforme necesare, dar și celelalte reforme domestice. Eu și grupul uh, meu politic considerăm că trebuie acordat statutul de țară candidat fără nicio întârziere pentru că Albania a registrat progrese imense, a adoptat uh, propuneri legislative cheie alegerile parlamentare au respectat standardele internaționale, transferul puterii s-a desfășurat fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de tensiuni. Deci cred că acum a venit rândul Uniunii Europene să-și respecte propriile angajamente, tocmai pentru a da credibilitate procesului de aderare la Uniunea Europeană. și pentru a ne acorda sprijinul opiniei publice și electoratului din uh, Albania. Desigur, multe alte puncte mai trebuie îmbunătățite și nu doresc să le repet pentru că le regăsiți în raport, dar este important să acordăm statutul de țară candidat Albaniei, pentru că oricum va fi nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru a transforma în realitate reformele care mai sunt necesare. Din punctul de vedere al adoptării acestui raport, și eu consider că este foarte important ca acest raport să fie adoptat în plenara din uh, decembrie. Nu contează dacă vom vota la comisia noastră raportul în această săptămână sau în 5 decembrie. Cred că rămâne de, la latitudinea secretariatului să decidă când este cel mai bine din punct de vedere organizatoric. Oricum, cel mai important este votul din decembrie de la plenară. Mulțumesc. Thank you very much. Um... That is an elegant lady. I traveled to Istanbul. Am fost la Istanbul pentru ca să dau uh, fac un discurs acolo și ei a făcut o teleconferință și e mult mai deșteaptă decât, uh, decât noi se vede. Oricum, ați fi putut economisi timp, domnule președinte. S-a spus foarte mult despre acest subiect până acum, aș vrea însă să vă spun doar că în acest moment putem fi destul de optimiști în ceea ce privește evoluțiile din Albania, dar în același timp consider că gestionarea așteptărilor pe ambele părți, atât în partea Uniunii Europene cât și Albania, este o chestiune importantă. Auzim foarte mulți oameni care ne spun că Albania nu este gata de aderare, ceea ce cred că este absolut adevărat. Nimeni nu contestă acest lucru, pentru că există foarte multe chestiuni de îngrijorare, corupție, crimă organizată, dar și chestiuni legate de discriminare și altele în legătură cu libertatea presei și statul de drept. Gestiunea acestor așteptări din partea Albaniei au fost, a fost o preocupare până acum. Următorii pași în uh, aderarea la Uniunea Europeană a fost deja um, considerată un succes enorm pentru Albania ca obiectiv țintă și noi trebuie să, însă să cerem acum să se facă și reforme suplimentare. Nu vrem însă mai multă polarizare în uh, general uh, pe scena politică. Având în vedere acestea, cred că este foarte important să fim foarte clari despre ceea ce facem aici, adică transmiterea unui semnal important și uh, a mesajului că așteptăm ca Albania să continue cu reformele pozitive în poziția de statut de candidat, în poziție de candidat și Uniunea Europeană este gata să, bineînțeles, să ofere consiliere și să ajute Albania pentru terminarea preluării acheului comunitar, ceea ce va fi un proces lung și dificil, dar cu siguranță trebuie să le încurajăm. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, doamna Cornelison. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord cu majoritatea vorbitorilor, de fapt cu toți dintre cei care au vorbit înainte, cred că într-adevăr acesta este cel mai pozitiv raport pe Albania pe care l-am făcut în acest mandat al Parlamentului și cred că există motive să fie așa. A existat în fine o trecere a puterii către alte partide fără nicio mare problemă. S-au făcut uh, temele așa zise dinainte. Există motive de laudă, dar n-ar trebui totuși să fim uh, să depășiți de atâtea laude pentru că uh, Cred că trecerea puterii mai departe fără violență este un lucru normal până la urmă și în, timpa, în timpul reformelor pe care le-ați menționat și dumneavoastră, este un lucru normal să se întâmple așa. Sigur că poți să depășești, să dai pe afară de atâta laudă, însă nu cred că acesta este starea de spirit în care trebuie să ne aflăm. Trebuie să ne uităm la trecutul recent, trebuie să fim destul de precauți în ceea ce privește viitorul. Parlamentul nu a început atât de armonios precum ar fi trebuit și mie mi-ar fi plăcut ca Albania să poată să ne arate un să ne arate o, o experiență în ceea ce privește colaborarea între partide mai puțin uh, plină de evenimente. Cred că am ajuns acum la anumite compromisuri care sunt destul de bine echilibrate, care pe de o parte laudă progresul făcut de către Albania, pe de altă parte există și o critică pozitivă și recomandări pentru viitor față de cele întâmplate oricum. Cred că vom ajunge la un raport echilibrat pe total și care sper eu se va putea vota și la plenara de la Strasburg din, din uh, decembrie. Aș vrea de asemenea să spun că voi înainta un amendament oral a, am ajuns să analizăm uh, chestiunea uh, de care vorbim uh, de mai mult timp, problema uh, um, răzbunărilor uh, sângeroase sunt o, este o problemă foarte recentă, dar care în ultimii ani a ajuns la mai multe cazuri decât înainte, deci 151 pe an, dar acestea sunt numai cele înregistrate. Foarte mulți copii trebuie să rămână în casă, nu pot să meargă la școală, nu pot să se joace afară. Există o întreagă mașinărie, există și o comisie din 2005, există și o lege clară, dar nimic nu s-a schimbat la fața locului și, din păcate, problema se înrăutățește în loc să devină mai uh, simplă. Deci, uh, cred că voi înainta un amendament și PP-ul și SCD-ul vor susține acest amendament, cel puțin din ce au spus până acum, și sper ca și raportorul și alte grupuri să mă poată susține în acest amendament. Voi încerca să continui așadar cu acest amendament pentru ca să putem obține și acest punct. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-l felicit și eu pe domnul Vulianici pentru acest raport foarte echilibrat. Albania, într-adevăr, a reușit în ultima vreme să se remarce prin tot felul de chestiuni problematice, atât din cauza clanurilor politice, cât și din cauza evenimentelor violente din ultimii ani. Deci, da, cred că în ultima parte, uh, trecerea uh, puterii Trebuie să, să felicităm Albania, dar aceasta este normal pentru un stat membru al Uniunii, deci ne aflăm doar la începutul unui proces foarte lung. Eu am înaintat amendamentul 91 cu privire la toleranța din Albania, încercând să incit la o toleranță mai bună față de majoritatea, minoritatea creștină și, de asemenea, trebuie spus că societatea albaneză este una multiculturală din punct de vedere uh, religios și în uh, acest context, uh, cred că aceste dileme, vor exista anumite dileme din cauza posibilei aderări la Uniunea Europeană și din cauza um, situației la ONU, la ONU în acest, uh, în acest domeniu. Însă Albania are o tradiție seculară și premierul a venit la noi acum câteva luni chiar dacă vine din altă familie politică ca a mea, cred că se vede că a învățat de la, din lecțiile guvernelor anterioare să nu îi jignească pe macedoneni, de exemplu, uh, așa cum a făcut-o predecesorul tău sau pe alte, să jignind alte popoare vecine. Regret uh, faptul că amendamentul meu 116 uh, cu privire la jocurile de noroc a fost respins. Cred că există o legătură cu crima organizată. Guvernul uh, a încercat să interzică toate jocurile de noroc, ceea ce mi se pare să arunci copilul cu apa băii, cum spunem noi, adică să distrugi totul deodată, pentru că cred că totuși există o plăcere în aceste jocuri de noroc pe care ar putea să, care ar putea să fie recunoscută ca atare. Deci îmi pare rău de acest amendament. Grupul meu va susține însă ca acest raport să ajungă în fața plenarei din decembrie. Mulțumesc! Thank you, Chair. I want to Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, domnul Carcin, aș vrea să-l felicit pe domnul Vulianici. Dumnealui uh, a ajuns la grupul GUE de curând și este într-adevăr o îmbucățire pentru noi uh, prezența dumnealui. Ceea ce am reușit în, ultima, în ultimii ani uh, să câștigăm, am câștigat un raportor proactiv pentru Albania și cred că și Albania nu poate să pregătească un raport atâta timp cât noi nu putem să fim gata să oferim rezultate. Trebuie subliniat acest lucru și în ciuda faptului că acest raport a venit foarte târziu, totuși avem un raport concret acum, ceea ce este într-adevăr o contribuție foarte importantă pentru mobilizarea eforturilor din Albania. Pe de altă parte, aș dori să subliniez și importanța unor revoluții pozitive din Albania, importanță mai ales pentru stabilitatea regională. Cred că trebuie să facem mai multe eforturi pentru a crea o dinamică mai puternică în ceea ce privește coasta adriatică și integrarea acesteia și cred că acest pas înainte ar putea să fie și un factor de accelerare a procesului de aderare, nu numai pe coasta adriatică, ci și în cazul Macedoniei, de exemplu. Avem nevoie de astfel de strigăte de trezire pentru Scopie și sper că acest raport să fie unul care să poată să fie recunoscut ca atare și să se poată reacționa în urma acestui raport. Vă mulțumesc! Da, domnul Postelt, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult colegului meu pentru acest raport excelent. Însă aș dori să atrag atenția asupra două puncte. Unul este că eu nu am înțeles înainte ce, fa- ce legătură are această curte din Albania cu Scopie Uh, acea tribunal, pentru că și în Macedonia există foarte multe progrese evidente și vom vorbi despre ele atunci când vom discuta raportul despre Macedonia, pentru că, după părerea mea, nu este momentan pe ordinea de zi acest raport. Eu am ascultat ce a spus colegul meu Cacin, dar n-am înțeles prea bine ce a vrut să spună înainte. În al doilea rând, un al doilea punct, uh, colega din partea verzilor a insistat asupra trecerii puterii de la un partid la celălalt, la guvernare. Uh, E vorba de un raport de progres care a fost întocmit în 2013, dar dacă nu mă înșel, aici este vorba mai ales, fiind dat că Comisia l-a, l-a creat în vară, de evoluțiile din 2012 și toate aceste progrese care au fost făcute în Albania și care sunt lăudate pe bună dreptate aici, au fost, de fapt, obținute deja în 2012, deci înainte de schimbarea puterii. Deci n-ar trebui totuși să creăm impresia că ar depinde de un guvern într-o anumită țară și de felul în care se dau deodată rapoarte pozitive pentru că s-a schimbat puterea. Aș vrea să subliniez așadar că e vorba aici de un raport uh, despre progrese foarte mari pe care uh, Albania le-a făcut în anul 2012 și anume sub guvernarea trecută, ceea ce nu înseamnă că nu salut faptul că acest schimb de putere s-a făcut uh, foarte lin. Cam atât. Mulțumesc. Ich will mich nicht beteiligen an der Diskussion bei der Schönste. Mulțumesc. Nu vreau să particip la discuția cine este cel mai frumos din țară, ca să spun așa. Dar ai dreptate într-un fel că nu printr-o schimbare de guvernare se îmbunătățesc lucrurile automat. Însă, ceea ce mi se pare mie, cel mai important lucru pe care această comisie trebuie să o sublinieze, și este foarte bine că sunt și reprezentanți olandezi și germani care au luat cuvântul aici, este așadar ca să se dea un semnal puternic către guvernele noastre că noi suntem de părere că acum am ajuns la momentul potrivit să dăm statutul de candidat Albaniei și că albanezii au meritat acest statut. Dacă acum facem din nou un pas înapoi, așa cu un joculeț, cum am făcut-o cu Serbia, atunci cred că pierdem la un moment dat și încrederea celorlalți. Și încotro vom ajunge, unde vom ajunge, putem să vedem pe baza altor exemple. Eu sunt convins însă că ar trebui să facem tot posibilul și aici, în ceea ce privește guvernele noastre, domnule Posselt, cred că putem să facem și împreună acest lucru. Domnule Posselt, o să întrească să mă obișnuiesc însă cu această idee, pentru ca să treacă lucrurile cum trebuie. Mulțumesc! Da, mulțumesc, spune președintele, ar fi foarte bine dacă și la vechea guvernare, deci a socialdemocraților, ar exista uh, o astfel de atitudine, așa cum ați spus-o dumneavoastră acum, cum ați exprimat-o. Cine, cine știe despre ce vorbesc, vreau să vă atrag atenția că eu observ anumite lucruri câteodată. Are cuvântul domnul Belder. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Cornelisen tocmai iese din sală, dar vreau să-i spun că eu vreau să-i susțin amendamentul oral. Acum câțiva ani uh, am trecut prin comisarul Füle și am discutat despre această problemă și am uh, menționat situația foarte gravă a uh, răzbunărilor sângeroase din Albania, care se referă și la copii câteodată în Albania. Este foarte dificil, iar acest punct trebuie neapărat să treacă prin, să intre în acest raport. De fapt, de curând am citit în Frankfurter Allgemeine Zeitung un uh, raport foarte interesant despre acest subiect și este vorba de o problemă foarte actuală. E vorba de o chestiune pe care autoritățile din Albania trebuie să-l discute și cu ONG-urile de la fața locului. Pentru că e vorba de copii, de exemplu, care câteodată trebuie să meargă la școală acasă, care au o viață total limitată, nu neputând să părăsească casa și aceasta nu este un lucru care se poate tolera în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Până comision? În partea comisiei, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Comisia dorește să mulțumesc încă o dată domnului Vulianici pentru acest raport foarte bun și foarte echilibrat, care recunoaște progresul Albaniei pe, în ceea ce privește agenda de reforme către UE. Comisia își asumă recomandările sale de a acorda statutul de candidat uh, Albaniei. În acest context, Albania salută amendamentele care au fost înaintate de către deputați pentru ca să se ofere statutul de candidat acestei țări. Și, de fapt, în perioada dintre septembrie și noiembrie s-a văzut un angajament foarte clar și uh, în ceea ce privește um, acțiunile de guvernare și uh, în ceea ce privește governance-ul și statul de drept. Astăzi, după cum știți, uh, domnul premierul Albaniei și comisarul Füle au lansat un dialog la înalt nivel care să ajute Albaniei să-și continue eforturile către integrarea europeană. Anul, săptămâna trecută Bruxelles a văzut într-o vizită foarte importantă din partea a trei miniștri Albaniei, uh, albanezii, cât de bine se avansează în acest sens. Și pe lângă aceasta, acum câteva zile, o conferință anticorupție la înalt nivel a avut loc și ca rezultat a discuțiilor uh, și concluziilor operaționale se, vor face, se, va adresa, se va face o listă de măsuri în acest sens. Uh, în ceea ce privește problema luptei împotriva corupției și uh, procuraturii, s-au uh, identificat noi tehnici de, ident- de investigație și într-o mare, în mai multe domenii, educație, sănătate și fiscalitate, de exemplu, se vor aplica noi legi. În aceeași perioadă, din septembrie în noiembrie 2013, agențiile de, aplica, de punere în aplicare a legii au identificat mai multe activități în domeniul combaterii uh, crimei organizate și sau am primit și dovezi foarte clare de includere în ceea ce privește reformele, deci elementele de reformă ale legislației uh, albaneze față de UE. În ultimele trei luni, așadar, Albania a, și-a sporit așadar Uh, toate șansele să obțină statutul de candidat. Mulțumesc. Vulianici. Mulțumesc, domnule Vulianici. Aveți cuvântul, domnule raportor. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva remarci în legătură cu ceea ce au spus colegii înainte. Niciodată, niciunul din frazele mele nu am dorit să insinuez că îmbunătățirile au venit odată cu schimbarea puterii. Nu se întâmplă așa niciodată, oricum. Uh, nici în Albania. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este în relația dintre guvern și opoziție, este că nu există un dialog între ele și acest dialog ar trebui să fie pus pe picioare pentru că altfel nu se va putea continua. A existat și o problemă în legătură cu amendamentul oral cu privire la răzbunarea de sânge sau sângeroasă. Eu n-am uh, inclus-o în rezoluție. Știm cu toții despre această problemă. Nu am inclus-o pentru că nu am dorit să includ prea multe elemente într-un singur raport. Mi se pare că este o chestiune care ar putea fi menționată, de exemplu, în alte documente ulterioare. Dar sunt de acord, bineînțeles, cu dumneavoastră că acest amendament este pertinent și trebuie discutat. Sunt bucuros uh, că unii colegi au vorbit despre toleranța religioasă, pentru că nu mi-a venit să cred când am ajuns la fața locului și am fost uimit că atât opoziția cât și guvernul mi-au confirmat că noi, ei nu nu consideră religia ca o chestiune de stat, ci este o chestiune privată care privește pe oameni. Ceea ce mi se pare un lucru excelent. Mi se pare un lucru pe care însă nu l-am mai întâlnit în niciuna din țările din uh, Albania, incluzând Croația aici. În ceea ce privește jocurile de noroc și crima organizată, am pus un minus la amendamentul acesta pentru că am auzit de această acțiune am auzit că a fost doar un succes parțial și că s-a oprit, uh, s-a oprit uh, jocurile de noroc ilegale dar nu au reușit să prindă pe nimeni. Niciun uh, criminal mafiot uh, de anvergură care se ocupa de jocurile de noroc, pentru că, după cum ne-au, pentru că colegii de la poliție i-au informat că se va începe această razie. Deci, nu am considerat că a fost un lucru de succes. Poate că a fost o încercare meritoasă, dar sigur nu un succes. Așadar, da, trebuie să includem acest lucru în rezoluție. În ceea ce privește ce au spus ceilalți colegi, văd că toți reprezentanții grupurilor sau au fost de acord că trebuie să votăm în decembrie și nu sunt stresat, pentru că dacă nu se poate decide mâine, o să putem decide altă dată. Nu mă deranjează. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Vulianici. Avem uh, voci din grup care ne spun că nu sunt gata să voteze mâine din mai multe grupuri politice, deci eu aș spune să votăm pe 5 decembrie. Pentru că altă posibilitate nu avem să aducem acest raport la plenară la vot dacă nu votăm uh, mai repede. Sunteți de acord? Bine. Atunci decidem în acest fel. Așa la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de un raport foarte important și anume raportul pe 2013 privind progresele realizate de Serbia și dau cuvântul domnului Cacin. A, îmi cer scuze. Să facem asta mai întâi? Da, ar fi mai bine. Mai bine să vorbim de punctul 6 mai întâi și după aia de punctul 5, pentru ca domnul Pucan să ne vorbească despre reuniunea Comisiei Parlamentare de Stabilizare și de Asociere UE-Serbia și după aceea, pe baza acestor informări recente, să ne prezinte și raportul. Domnule Cucan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în numele meu privind acest raport. Pe data de 15 noiembrie a avut loc prima reuniune a Comisiei Parlamentare de Asociere și Stabilizare UE-Serbia în uh, Belgrad am început un nou nivel al relațiilor alături de șapte alți deputați cu Parlamentul Sârb, care acum are, care ia forma unei uh, comisii comune bilaterale pe baza acordului de asociere. Uh, ne-am întâlnit uh, cu conducerea țării și cu reprezentanții ai societății civile în cadrul acestei acțiuni. Delegația pe Parlamentul European a fost la Belgrad înainte uh, de alegerile de la Mitrovița de pe 17 noiembrie și cu câteva săptămâni înainte de prima conferință interguvernamentală care, de fapt, reprezintă începutul negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană. Perspectiva aderării europene în Serbia nu mai este doar o făgăduință, este deja un exercițiu practic care duce la schimbări în structura țării și în ceea ce privește atitudinea, atitudinea Uh, aparatului decizionar. Am avut impresia că unele reforme care sunt uh, în continuare recomandate Serbiei uh, de 20 de ani au acum ocazia să fie îndeplinite. Câteva aspecte, dacă îmi permiteți. Economia sârbă nu o duce foarte bine. Asta este puțin spus. Datoria publică a crescut în ultimii ani foarte rapid din cauza subvențiilor publice sporite există o supraocupare a sectorului public. Am fost informați că reducerile radicale în ceea ce privește uh, și reformele uh, din câmpul muncii vor fi puse în aplicare și am avut impresia că um, conducerea țării își dă seama care sunt provocările și este gata să facă față nemulțumirii cetățenilor pe care, pe care a generat aceste reforme. Ceea ce duce la o, un alt lucru. S-au făcut speculații în ceea ce privește alegerile anticipate. Din punctul meu de vedere, uh, conducerea, nu, conducerea țării nu dorește acest lucru, fiindcă își dă foarte bine seama că stabilitatea politică în Serbia este mai uh, consolidată decât alte țări din regiuni. Kosovo a reprezentat o mare parte a discuțiilor uh, din cauza intimidărilor uh, și uh, um, problemelor de la urne din Mitrovița. Alegerile au fost repetate pe data de 17 la această a doua rundă al doilea tur de scrutini, autoritățile au făcut tot posibilul pentru a asigura o desfășurare limpede, dar nu s-a putut uh, să se întâmple acest lucru la primul uh, tur de scrutini, iar noi le-am spus partenerilor noștri, fără urmă de îndoială, că nu putem să acceptăm uh, vizite ale autorităților sârbe în uniforme paramilitare ca o încercare de, de normalizare a relațiilor cu uh, Kosovo. La ora actuală, situația se pare că s-a îmbunătățit, iar uh, eu unul uh, am impresia că atitudinea autorităților sârbe este pozitivă în ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Priștina. Combaterea corupției și a crimei organizate a fost sporită lucru ce trebuie apreciat. Nu vreau să intru în detalii acum, dar uh, aș dori să fac o singură observație critică. Procesul uh, are priorități stabilite foarte bine într-un climat uh, și există o atmosferă de, de intoleranță a corupției, dar combaterea nu are loc tot timpul în instituțiile existente, existente și în cadrul legislativ existent. Există un caracter ad hoc acestea, această metodă s-ar putea să fie eficientă într-o primă fază, dar pe termen lung această metodă compromite principiul statului de drept și uh, modul în care este percepută aceasta de către cetățeni. Am discutat, printre altele, și importanța controlului parlamentar, mai ales în contextul uh, viitoarelor uh, negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană, nevoia uh, de a sensibiliza opinia publică despre Uniunea Europeană și de a, de a comunica bine cu cetățenii în ceea ce privește funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește principiul subsidiarității și dreptul minorităților etnice. Am uh, discutat despre tendința care se manifestă din ce în ce, în ce mai mult de, de centralizare în uh, Serbia. Iar uh, în cele din urmă vreau să vă spun că la începutul lunii noiembrie S-au uh, deplasat în Serbia alte două uh, delegații ale PE-ului, Subcomitetul pentru Drepturile Omului și Comisia de pentru Mediu. Iar uh, delegația noastră a încercat să nu um, repete subiect, subiectele care au fost abordate de aceste alte două delegații ale Parlamentului European. Vreau să mulțumesc um, personalului delegației Parlamentului European din Belgrad, pentru modul în care au ajutat toate cele trei delegații ale Parlamentului European. Vă mulțumesc! I have not finished. I will uh, tell you some anecdotes to fill in the time until he returns. Dar uh, văd că a plecat, așa că între timp ce să fac să spun niște glume ca să, să umplem timpul. Okay, I think that it's logical that... Ehm, cred că Ilco Cațin ar trebui să fie următorul uh, vorbitor, așa este normal, <laughs> deci rog eu să-i se dea cuvântul. Thank you, Chair Kukan. Mulțumesc, domnule președinte Cucan. Șeful delegației noastre, vă mulțumesc. Încă de la, de la primele discuții privind raportul meu cu privire la uh, Serbia, au avut uh, loc alegeri locale, primele alegeri locale în Kosovo. Prezența la vot a comunității uh, sârbe a fost foarte ridicată în aceste enclave și mai ales în nordul uh, Kosovo. Alegerile repetate de la Mitrovica pe, pe data de 7 noiembrie nu au avut incidente. Aceste alegeri au fost foarte importante în ceea ce privește încercările Serbiei de a întruni uh, criteriile Consiliului la conferința interguvernamentală, care reprezintă începutul simbolic al uh, negocierilor pentru aderare. Această conferință interguvernamentală ar trebui să aibă loc uh, în decembrie, fiindcă astfel ne arătăm uh, angajați în ceea ce privește procesul de aderare al Serbiei, iar uh, Comisia Europeană trebuie să facă tot ce trebuie pentru a se asigura că se va întâmpla acest lucru. Mai sunt uh, lucruri de făcut în ceea ce privește normalizarea relațiilor între Serbia și Kosovo, dar este limpede acum că liderii sârbi sunt hotărâți să continue dialogul cu Priștina și uh, să învețe din greșelile trecutului. Aplicarea acordului din aprilie și a acordurilor ulterioare ar trebui să fie monitorizată într-un fel, cel puțin în faza incipientă a negocierilor de aderare. Reforma justiției a fost demarată, dar uh, procesul este în continuare anevoios. Procurorii sunt confruntați cu foarte multe probleme și reprezintă, uh, reprezintă elementul cel mai slab în combaterea corupției um, urmărirea în justiție a infracțiunilor financiare trebuie să fie consolidată. Acum pentru, au început negocierile la capitolele 23 și 24 și sper că autoritățile vor face mai, un efort mai mare la nivel financiar și administrativ pentru, uh, pentru soluționarea problemelor din acest domeniu, din justiție. Condamnarea, condamnările în cazurile de corupție sunt în continuare uh, rare deci este nevoie de reforme aici. Statul de drept uh, în Serbia nu va, nu va fi consfințit atâta timp cât contextul politic privind asasinarea uh, premierului Zoran Gingic uh, nu a fost anchetată cum trebuie și vinovații aduși în fața justiției. Același lucru este valabil și în ceea ce privește uciderea, asasinarea unor jurnaliști în timpul lui Milosevic din, din motive politice. Uh, dar uh, liderii sârbi trebuie să consolideze încrederea și relații mai bune la nivelul coaliției de guvernare și între partidele de opoziție. Atmosfera politică s-a stricat în momentul în care a fost dat afară un lider al opoziției primar al Belgradului. Nu există cooperare fără, nu există o viață politică activă fără o opoziție activă, dat fiind rata șomajului în această țară și nivelul datoriei publice, care este în continuare în creștere, nevoia de a ajunge la un consens privind obiectivele strategice și reformele structurale se face mai simțită acum decât oricând înainte. Guvernul și opoziția trebuie să conlucreze și pot să conlucreze, așa cum s-a dovedit în momentul în care reprezentanții opoziției au preluat președinția uh, Comisiei pentru Afaceri Europene și, și a Comisiei Parlamentare pentru Asociere. Uh, iar acest lucru trebuie să fie recunoscut. Dar fiindcă aceasta este ultima discuție privind raportul, privind acest raport uh, în mandatul nostru, vreau să vă reamintesc în final care sunt realizările semnificative ale Serbiei din ultimii cinci ani. Când ne-am întâlnit în iunie 2009, eh, Chiar și acordul de asociere cu Serbia a fost blocat din cauza lipsei de cooperare în ceea ce privește, eh, în ceea ce privește guvernul de atunci eh, cu um, Tribunalul pentru fosta Iugoslavie. De atunci s-au uh, făcut foarte multe realizări și negocierile au fost lansate, iată, de curând. Sperăm că acestea vor fi finalizate până la finalul următorului mandat. Nu ne-a fost ușor să ajungem aici, iar uh, drumul care urmează să fie bătut este, se confruntă cu foarte multe provocări, dar este limpede că Serbia este pe, pe drumul cel bun către aderarea europeană. Miercuri mă voi întâlni cu raportorii din umbră pentru a discuta amendamentele de compromis care, pe care le-ați primit astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule Kacin. Aș dori să îmi asum rolul lui raportorului din de la PP, domnul Șoptin, și să prezint observațiile sale. Salut raportul Elcov, fiindcă este unul foarte minuțios și concis și acoperă toate aspectele privind dezvoltarea Serbiei și, o, și se îndreaptă în direcția cea bună. Sunt de acord cu afirmația că Serbia se, este pe drumul cel bun în ceea ce privește aderarea europeană, dar nu trebuie să piardă din vedere obiectivul final. Este limpede, în egală măsură, că guvernul înțelege faptul că opțiunea europeană este cea mai bună opțiune pentru Serbia. Structura acordurilor cu Kosovo reprezintă prioritatea cea mai importantă. S-a înregistrat foarte mult progres în ceea ce privește acest lucru. O destindere deplină între Serbia și Kosovo reprezintă obiectivul final. Suntem de acord cu faptul că nu va fi ușor să se ajungă la acest obiectiv, dar uh, există voința politică pentru atingerea acestui obiectiv. Există și alte domenii numeroase unde s-au desfășurat, unde trebuie să se desfășoare eforturi considerabile de către guvernul sârb. Trebuie să se ia măsuri importante în ceea ce privește relațiile cu vecinii. Iar aici, unele dintre amendamentele grupurilor noastre cer uh, deschiderea, uh, publicarea tuturor ar- arhivelor, uh, inclusiv a serviciilor secrete comuniste chestiunea centralizării în Serbia trebuie să fie ridicată mai ferm, fiindcă autonomia voivodinei a fost slăbită și a erodat eficiența guvernamentală la nivel local. Redesenarea granițelor a regiunilor statistice pare să fie o mișcare proastă în acest domeniu, de nedorit. Reforma constituțională depolitizarea justiției și, și uh, o bună administrare a justiției sunt condiții necesare pentru a se continua negocierile de aderere, aderare. Reducerea dimensiunii statului, care reprezintă o povară asupra economiei, reprezintă un alt aspect al acestei probleme. Numărul funcționarilor de stat este mult mai mare decât numărul angajaților din sectorul privat. Aceste reforme sunt esențiale, mai ales în contextul încercării de combatere a corupției și crimei organizate. Iar o uh, victorie pe acest, în acest domeniu ar putea să aibă efecte pozitive asupra economiei și ar putea îmbunătăți nivelul de trai considerabil în această țară. În același timp, uh, ar putea uh, crea condiții de trai mai bune și, bineînțeles, va afecta fluxul migrației care afectează considerabil această țară. Încă o dată mulțumesc și felice pe domnul Cacin pentru acest raport foarte bun. Mulțumesc, domnul Tanak. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă, să vă felicit uh, pentru, uh, pentru uh, că stați în în scaunul președintelui. Vă stă foarte bine. Noi uh, uh, sprijinim aderarea uh, Serbiei la Uniunea Europeană și salutăm deschiderea capitolului 23-24 care trebuie să fie prioritare. Am, am spus că în regiune, mai ales în Montenegru, Montenegru combaterea crimei organizate, a corupției trebuie să fie priorități nu numai pentru aceste state, pentru țările respective, ci pentru că noi trebuie să ne convingem alegătorii că această chestiune este tratată cu seriozitate, fiindcă reprezintă o mare problemă în Balcanii de vest uh, la nivel general. Deci aceasta trebuie să fie principala prioritate, principala provocare care trebuie rezolvată. Este vorba de crimă organizată și spălarea de bani și așa mai departe. Și guvernanța corporatistă este un subiect care apare de mai multe ori în discuții cu, cu Serbia Serbia um, au venit să mă vadă Uh, două circunscripții diferite uh, în ceea ce privește articolul 359, uh, care acum este articolul 234 în ceea ce privește intervenția statului, în ceea ce privește exproprierea activelor, ci și liberalizarea pieței către investițiile străine, mai ales în domeniul energetic, unde Serbia se pare că tărăgănează lucrurile. Dar aș dori să mă profit de această ocazie, așa cum a spus și Robert Atkins, pentru a felicita pe Cathy Ashton ca, ca reprezentantul european care a intermediat dialogul între Belgrad și Priștina, dar articolul 26 nu face o legătură între progresul relațiilor bilaterale cu Kosovo și progresul Serbiei pe calea europeană. Nu, nu se poate face această legătură, fiindcă este o chestiune foarte sensibilă și avem nevoie de timp pentru a exista evoluție aici. Kosovo nu a fost încă recunoscut de cinci state membre, deci ar fi, ar fi, ar fi incorrect să, singulari, să, să spunem că doar Serbia este de vină pentru că nu recunoaște acest stat. Aș dori încă o dată să-l felicit pe domnul Cacin pentru acest raport și ca raportor pentru Muntenegru vreau să vă spun că salut faptul că premierul Dukanovic din Muntenegru a fost din Montenegru a, a vizitat Belgradul pentru prima dată uh, de curând și pentru prima dată un premier din Muntenegru și-a vizitat statul vecin de la independența Muntenegrului, ceea ce înseamnă că relațiile bilaterale între aceste două țări Uh, se îmbunătățesc. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Rocek și îmi cer scuze că l-am sărit. Nu e nicio problemă, domnule președinte. Cred că rolul meu este și uh, mai, diferi, mai greu, fiindcă eu reprezint doamna Copa, dumneavoastră îl reprezentați pe domnul Șoflin. Deci, uh, nu știu, cine are um, ondatorile mai grea, deci vă rog să aveți răbdare să fiți răbdător cu mine și, în primul rând, colega mea a dorit să felice pe domnul raportor și să-și manifeste sprijinul privind <coughs> aderarea Serbiei la Uniunea Europeană, bineînțeles, în, același, în aceeași măsură în care toate țările din Balcanii de Vest sunt uh, încurajate să adere la Uniunea Europeană, sunt, am luat notă de progresul înregistrat de de Serbia și ne arătăm optimiști în ceea ce privește integrarea acestei țări în, la Uniunea Europeană. Salutăm decizia Consiliului European de a lansa negocierile de aderare. Sperăm că acestea vor începe în ianuarie 2014, cel mai târziu. Relațiile Serbiei cu Kosovo s-au îmbunătățit treptat și s-a făcut un mare salt înainte, cum ar fi primul acord cu privire la principiul normalizării și și desfășurarea alegerilor locale din Kosovo, unde ambele comunități au uh, participat la vot în număr mare, în ciuda unelor incidente violente care au avut loc în primul tur de scrutin. Acest angajament al Serbiei uh, o ajută să înceapă negocierile de aderare fiindcă nu se poate avea un acord doar, din cau, doar datorită presiunii Uniunii Europene, ci trebuie să existe voință de ambele părți pentru a clădi un viitor comun împreună. Dar deschiderea negocierilor înseamnă că, iată, uh, se pornește pe un drum anevoios. Trebuie să se ajungă la progres privind multe chestiuni restante, cum ar fi combaterea crimei organizate și a corupției, așa cum s-a spus uh, deja de către antevorbitorii mei, unde e nevoie de foarte multă voință politică. Libertatea mass media trebuie să fie asigurată, trebuie să se asigure faptul că există transparență în ceea ce privește statutul de proprietate și al, al mass media și a jurnaliștilor. Trebuie să se ia măsuri împotriva grupurilor de huligani și să se sporească toleranța la nivelul societății pentru a se promova înțelegerea uh, Um, față de diversele orientări sexuale. Discriminarea femeilor pe piața muncii trebuie să fie rezolvată, fiindcă femeile nu sunt încă reprezentate pe deplin la nivel politic, în ciuda unor îmbunătățiri recente a acestei situații. Bineînțeles, una dintre aceste aspecte sunt aspecte care au fost vizate de amendamentele S și D. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, o să-i spun doamnei Copa că ați făcut o treabă excelentă. Știri. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut și eu acest raport al colegului Cacin. Este un raport foarte echilibrat, iar uh, la nivel general se consideră că Serbia a ajuns la nivelul uh, necesar pentru a începe negocierile cu Uniunea Europeană. Este vorba, în mare parte, despre îmbunătățirile care au fost uh, înregistrate de către guvernul actual în ceea ce privește relațiile cu Kosovo, indiferent, uh, mă rog, ce, de comentariile domnului Tană, care nu au nicio legătură. Eu cre- consider că um, aceasta este situația politică actuală și trebuie să se sublinieze acest lucru. Aș dori să eh, ridic câteva aspecte. În primul rând este vorba despre aplicarea acordului de normalizare. Acesta, asta ar trebui să monitorizeze Uniunea Europeană la ora actuală. Uh, acest acord a fost încheiat de către Serbia și aplicarea acestea, precum și alte acorduri încheiate de Serbia cu alți vecini, reprezintă modul în care Uniunea Europeană a trebuit să monitorizeze progresul realizat de către Serbia, Serbia în ceea ce privește aplicarea acestui acord. Apoi, uh, persoanele date dispărute, au, uh, avem această chestiune și în alte rapoarte privind Bosnia-Herzegovina, de pildă. Este foarte important să regăsească acest subiect și în acest raport cu privire la Serbia. Iar aici am înaintat unei amendamente în acest sens. Am văzut că și alți colegi au solicitat, uh, că alți colegi au solicitat deschiderea arhivelor a serviciilor secrete. Eu doresc uh, să se deschidă, să se publice arhivele și a Armatei Poporului Sârbe, fostei GNA, fiindcă așa putem afla poate ce s-a întâmplat cu persoanele dispărute. Această chestiune ar trebui să se oglindească în raport, după părerea mea. Iar în cele din urmă, Chestiunea minorităților, uh, aceasta a fost uh, subliniată, bineînțeles, dar am înaintat niște amende aici pentru a, pentru a pune mai mult accent pe această chestiune. Iar în cele din urmă aș dori să uh, spun un lucru care este valabil pentru acest raport, dar este valabil și pentru alte rapoarte privind țările din Balcanii de Vest. Este vorba despre guvernanța economică, un element nou despre care a vorbit Comisia și care, despre care a spus că va beneficia de foarte multă atenție. Cred că ar trebui să se vadă acest lucru și în raport. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. care cuvântul domnul Belder acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de jurnalist, îmi aduc foarte bine aminte de perioada regimului lui Slobodan Milosevic. Am vizitat deseori Serbia, am discutat cu foarte mulți uh, sârbi, cu mulți uh, politicieni uh, din uh, Serbia. Chiar și astăzi am avut o asemenea discuție în care s-a, am auzit uh, conceptul mini Milosevic. Este o formulare, trebuie să recunosc, pe care nu am auzit-o până acum. Nu cunosc foarte bine situația drept urmare, nu am, nu am propus niciun uh, amendament, dar aș dori să mă refer la câteva puncte concrete. Mi-au fost transmise câteva documente care dovedesc că există o concentrare uh, a puterii, la fel cum uh, se întâmpla pe vremea regimului Milosevic. Atâta și este vorba de vicepremierul Vucic, care intervine în diferite domenii, exercită presiune asupra uh, mass mediei care transmite presei de scandal informații compromisătoare despre opoziție și dacă aceste, toate aceste acuzații sunt adev- se dovedesc a fi acuzate, democrația va fi subminată. Deci aș dori să întreb, uh, oare toate aceste afirmații sunt exagerate sau uh, suntem confruntați cu acest fenomen de concentrare a puterii în persoana vicepremierului Vucic, care este, este activ în atât de multe domenii, în mass media, servicii secrete și așa mai departe. Pentru că dacă acest lucru este adevărat, nu pot să mă alătur celor care au lăudat progresele înregistrate de Serbia. Eu îmi doresc ca Serbia să devină partea Uniunii Europene, însă nu în acest mod. Dacă ignorăm această evoluție din uh, Serbia, acest lucru nu se va întâmpla. Noi ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă în Kosovo și închidem ambii ochi când vine vorba de alte elemente. Și dacă nu voi auzi nicio poziție în legătură cu uh, întrebările mele, cred că acest lucru nu va fi unul pozitiv. Mulțumesc, domnul Poselt. Da, domnule președinte, aș dori să mă refer în mod direct la cele spuse de domnul Belder și să continui această idee. Este important că în contextul uh, observării discuțiilor uh, purtate între Serbia și Kosovo să nu pierdem din ochi situația din Serbia însuși. Dar trebuie să recunosc că colegul nostru Cacin a prezentat un proiect de raport uh, deosebit de echilibrat în care se referă la foarte multe puncte importante. Am vizitat și eu de curând Serbia, o țară pe care o vizitez în mod regulat de altfel și am impresia că se înregistrează progrese. Există unele teme, cum este Kosovo, despre care se discută în mod deschis. Este posibil să ai și o discuție cu diferite opinii. Există și unii jurnaliști care recunosc în mod deschis că Serbia a pierdut pentru totdeauna Kosovo sunt contraziși de alte păreri. Deci, din acest punct de vedere, consider că pot fi observate evoluții pozitive, dar, pe de altă parte, există și evoluții cum sunt cele amintite de eh, domnul Belder. Eu am eh, propus eh, două categorii de amendamente. O categorie se referă la situația, compararea situației și crearea unei legături între Kosovo și uh, Serbia, desigur, trebuie să separăm lucrurile foarte clar și eu consider că trebuie începute negocierile cu Serbia, chiar dacă această temă nu este foarte populară în Germania, nu este o poziție sprijinită de toate grupurile politice, ei bine, eu susțin acest lucru Însă spun foarte clar că abordarea noastră vis-a-vis -vis de Serbia nu trebuie să se deosebească de abordarea vis-a-vis -vis de alte state. Și limbajul folosit într-un raport trebuie să fie asemănător cu limbajul folosit într-un alt raport, pentru că este vorba de stabilirea acelorași uh, standarde. Drept urmare, eu m-am uh, referit uh, puțin și la limbajul folosit în raportul privind Kosovo, care trebuie să fie aliniat cu limbajul folosit în raportul privind Serbia. Și este vorba mai ales de ceea ce se întâmplă cu minoritățile. Și aș dori să spun că în Serbia nu se regăsește doar minoritatea romă sau minoritatea din, uh, din Voivodina, mai există și Valea Preșova și Sanzacii din uh, Novi Pazar și așa mai departe. Și știm foarte bine că, care au fost evenimentele din Valea Presevo, în, care, în urma cărora o școală a fost uh, atacată de forțe înarmate și, dragi colegi, dacă vreunii dintre noi ar fi văzut aceste forțe înarmate, vă asigur că nu ne-ar fi dat impresia unor polițiști, așa cum îi cunoaștem de la noi acasă, ci este vorba de forțe care chiar pot uh, înspăimânta populația civilă și de fapt aceasta este și intenția și consider că ne aflăm în pragul unei crize grave. Drept urmare, consider că este bine să recunoaștem progresele înregistrate, dar trebuie să ne referim și la uh, punctele critice. În, acest, uh, în această cheie trebuie înțelese amendamentele mele care doresc să fie unele Uh, constructivă tocmai pentru a îmbunătăți situația. Vă mulțumesc, domnule Posel, domnul Plenkic. Îți mulțumesc, Eduard, pentru cele spuse. Aș dori să adaug și eu câteva remarci la raportul domnului Cacin. Am vizitat și noi uh, Belgradul în cadrul delegației de cooperare cu țările din sud-estul uh, Europei și am putut să vedem în ce măsură a fost uh, importantă această decizie de a îmbunătăți relațiile cu Serbia, mai ales din punctul de vedere al perspectivei de viitor pentru cetățenii sârbi. în urma tuturor evenimentelor la care am fost martor din ultimii 20 de ani. Deosebit de important este continuarea punerea în aplicare a acordului de normalizare și, în lumina ultimelor alegeri, cred că ne îndreptăm în direcția uh, bună. Metodologia negocierilor care urmează să fie purtate trebuie să se bazeze pe cele mai recente experiențe, de exemplu cele registrate în procesul negociere cu Croația și eu sunt convins că noua metodologie, noul cadru de negociere se vor dovedi a fi foarte eficace, mai ales când vor fi negociate capitolele dedicate sistemului justiție, respectării drepturilor omului uh, și a consolidării instituțiilor statului de drept din uh, Serbia desigur, trebuie îndeplinite uh, criteriile relevante, criterii care vor fi care sunt importante pentru buna pregătire a tuturor statelor din sud-estul Europei pentru a face parte în Uniunea Europeană. Din punctul de vedere al economiei, am văzut că guvernul sârb încearcă să rezolve cumva problemele economice Um, apelând la ajutorul unor foarte buni consultanți externi și trecând la punerea în aplicare a unor măsuri care sunt uh, puse în aplicare și în Uniunea, Europe- Uniunea Europeană. Cred că se încearcă punerea în aplicare a unor mecanisme europene de guvernanță economică, așa cum este semestrul, uh, semestrul european. Relațiile cu țările vecine sunt deosebit de importante. Tocmai în contextul de reconciliere Însă Serbia trebuie să întreprindă pași uh, suplimentari pentru a găsi persoanele uh, date dispărute. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în uh, contextul conflictului cu Croația din anii 90. Prea multe persoane au rămas uh, dispărute și tocmai am uh, comemorat uh, de curând căderea orașului Vukovar din uh, Uh, Croația, deci este o temă care rămâne în continuare una de actualitate și trebuie să existe în continuare un schimb de informații între autoritățile uh, de până în aplicare a legii dintre Croația și uh, Serbia. Pe de altă parte, protejarea drepturilor minorității este foarte importantă. Este necesar ca acordurile încheiate în mod bilateral să fie puse în aplicare. Protecția minorităților trebuie să garanteze accesul la educație și reprezentarea în diferitele niveluri uh, decizionale în autoritățile locale și în cele uh, naționale. Și sper că se va profita de experiența acumulată în alte state, astfel încât Serbia să poată uh, să, să, poată să folosească cât mai bine fondurile europene pentru a însoți procesul de aderare. Mulțumesc. Colegii noștri nu mai doresc să intervină, dar acum o să dau cuvântul doamnei Ferran din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu europarlamentarii care l-au uh, felicitat pe domnul Cacin. Într-adevăr, este un proiect de rezoluție uh, Uh, echilibrată care oglindește uh, elementele din uh, raportul privind progresele Serbiei în Comisia Europene. Anul 2013 considerăm că a fost unul istoric pentru Serbia, nu doar datorită acordului cu Kosovo, dar și datorită faptului că, în paralel, Guvernul a reușit să dea un uh, imbold uh, reformelor pe plan intern și a avut o abordare foarte dinamică când a fost vorba de îmbunătățirea relațiilor cu statele vecine. În lumina acestor uh, progrese registrate în aceste trei domenii, Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor cu Serbia și ne bucură faptul că Consiliul European a recunoscut acest lucru deja din iunie. Din momentul respectiv ne-am angajat în procesul de negociere, după cum a spus domnul Cacin, am uh, început să analizăm capitolele 23 și 24 și uh, vom continua întâlnirile bilaterale în luna decembrie, ocazie cu care vom aborda multe din punctele menționate de dumneavoastră astăzi. Salutăm această rezoluție și considerăm că este una echilibrată, care pe de o parte recunoaște meritele Serbiei acolo unde este cazul, pe de altă parte subliniază care sunt provocările importante cu care se confruntă Serbia pe drumul înspre aderarea la Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați menționat uh, multe dintre acestea și din punctul nostru de vedere, principalele provocări sunt legate de asigurarea funcționării statului de drept, Uh, asigurarea independenței instituțiilor cheie, libertatea mass mediei, uh, antidiscriminarea, protejarea mediului înconjurător și a mediului de afaceri. Ne vom concentra pe toate aceste puncte în uh, procesul de negociere, un proces care va fi unul de lungă durată. Există și o altă provocare cu care se confruntă guvernul sârb din punctul nostru de vedere, este vorba până la urmă de capacitatea de a comunica cetățenilor europeni care sunt beneficiile, avantajele aderării la Uniunea Europeană pe parcursul întregului proces de negociere. Și în acest punct de vedere salutăm um, această întâlnire din uh, noiembrie a Comisiei Parlamentare de Stabilizare și de Asociere UE-Serbia ca un mod de a comunica cu societatea civilă din Serbia pentru că societatea civilă din Serbia va avea un rol cheie în procesul de aderare. Deci, în uh, general, suntem foarte de acord cu rezoluția dumneavoastră și dacă um, se va lua decizia de a organiza o nouă asemenea reuniune a Comisiei Parlamentare de Stabilizare și Asociere și Comisia Europeană ar dori să participe la o asemenea întâlnire. Vă mulțumesc. Acum raportorul are cuvântul pentru a rezuma această dezbatere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule șef al delegației și președinte de facto al Comisiei AFET, raportor și raportor în calitate de raportor din umbră, din, în numele PP-ului. Cred că am încercat cu toții să redactăm un raport echilibrat în legătură cu Serbia și, după cum ați subliniat cu toții, am reușit acest lucru. Dar întotdeauna problemele se ascund în detalii și asemenea detalii au fost uh, amintite. Și trebuie să acordăm atenția necesară tuturor acestor detalii. Domnul uh, Tenoc a considerat că corupția este principala provocare în Balcanii de Vest. Sunt de acord cu dumnealui și dumnealui a menționat acest proces de uh, transfer copy-paste articolului 359, care de fapt nu mai există și care acum a, fost, a devenit articolul 243. Problema nu se leagă de abuzul uh, unei funcții, ci un abuz din partea guvernului. De fapt, este vorba doar de un pretext. Dar Cred că putem să spunem lucrurilor pe nume. Este vorba de o mafie care șantajează întreprinzătorii și care îngreunează viața economică, mediul de afaceri în Balcanii de Vest. Combaterea acestui tip de corupție nu poate avea loc fără personalități puternice, lucru de care se plângea domnul Belder. În lipsa unei, unor prerogative clare, cred că această misiune se va dovedi a fi una imposibilă. Nu doresc să binecuvântez toate lucrurile care se întâmplă în Serbia, ci pur și simplu doresc să uh, subliniez cât de important este uh, că se uh, combat aceste probleme atât de adânc înrădăcinate în Serbia. Pe de altă parte, Um, relațiile bilaterale sunt foarte importante. Domnul Tenox s-a referit, de exemplu, la Muntenegru. Eu aș dori să mă refer la rolul important jucat de Serbia în Bosnia și Herțegovina, unde are un rol mult mai uh, rodnic decât în uh, trecut. În uh, trecut, fostele relații erau folosite ca un uh, pretext pentru a se ajunge la o situație complet diferită de ceea ce ar trebui să fie o practică uh, politică europeană. Domnul Stier s-a referit la persoanele date dispărute. Într-adevăr, este un aspect care ne îngrijorează, dar trebuie să subliniem că persoanele dispărute trebuie să facă parte din dialogul purtat între Belgrad și Priștina. Și Cred că ambele părți trebuie să înțeleagă că, să înțeleagă că viitorul uh, este important uh, nu doar pentru cele două părți, ci pentru întreaga regiune. Domnul Belder a făcut o aluzie referitoare la reminis- unele reminiscențe din uh, perioada domnului Milosevic și că unii consideră că unele practici ale domnului Milosevic sunt continuate în zilele noastre. Eu consider că o asemenea afirmație nu este corectă din punct de vedere politic. Eu uh, consider și sunt convins de faptul că grup, uh, partidele politice din Serbia au trecut printr-o transformare profundă în ultima perioadă. Și domnul Dacis, care este președintele uh, Partidului Socialist, va participa la o întâlnire pe data de 3 uh, decembrie la Bruxelles. Se va întâlni cu domnul uh, prim-ministru al Kosovo Taci și trebuie să recunoaștem faptul că aceste două personalități s-au întâlnit timp de 20 de ori în acest an și cred că au profitat de timpul petrecut împreună pentru a discuta și pentru a evita uh, Uh, greșeli care au fost făcute în Consiliul de Securitate al ONU și, desigur, în acest context trebuie să o menționăm și pe Cathy Ashton, pentru că fără implicarea activă a Comisiei Europene sau a Consiliului, acest acord nu ar fi fost posibil. Și, desigur, putem să speculăm. Există un singur prim-ministru sau mai mulți miniștri din umbră, unul sau mai mulți, Desigur, există un partid politic care se află într-o poziție de putere, o poziție care se consolidează tot mai mult și chiar în, în ciuda remanierii guvernamentale din urmă cu câteva luni, devine tot mai clar că este nevoie de noi alegeri. Și nu doresc să vorbesc în numele actorilor politici din Serbia, dar cred că ne putem aștepta la organizarea unor Uh, alegeri în perioada următoare. Apoi, domnul Posselt s-a referit la minorități și a menționat în mod special situația din sudul Serbiei. Desigur, în Serbia există această instituție, jandarmeria, care poate transmite mesaje foarte puternice dar eu consider că dialogul dintre Belgrad și Priștina va avea consecințe pozitive pentru sârbii din nordul Kosovo, dar și pentru al- uh, albanezii care trăiesc în sudul Serbiei. Această problemă va trebui rezolvată în viitor și cred că pur și simplu trebuie să monitorizăm evoluțiile din anul următor. În concluzie, Desigur, întotdeauna există temeri despre ce se întâmplă în Serbia, dacă lucrurile merg înspre bine, dacă progresele sunt uh, suficiente, însă cred că cel mai important lucru este să organizăm uh, conferința în care urmează să fie inițiate negocierile cât mai repede și să deschidem capitolele 23 și 24 pentru că doar așa Comisia Europeană se va afla în situația de a putea influența uh, mai bine evoluțiile din uh, Serbia, de a sprijini evoluțiile pozitive din uh, Serbia pe de o parte și de a putea critica anumitele evoluții care deviază de la direcția pe care ne-am dorit-o noi. În concluzie, sunt sigur că vom ajunge la un acord privind amendamentele de compromis. Pe data de 5 decembrie uh, vom vota și cred că este un moment uh, oportun de a transmite Consiliului European că va fi momentul ca el să își asume responsabilitatea convocării uh, Comisiei conferinței care se va ocupa de inițierea negocierilor cu Serbia. Vă mulțumesc. Încheiem dezbaterea pe marginea punctului 6 de pe ordinea de zi și vom trece direct la următorul punct de pe ordinea de zi, progresul, uh, raportul privind uh, progresele înregistrate de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Raportor este Richard Howitt, căruia îi dau acum cuvântul. Uh, in this committee, President. Este foarte neobișnuit în această comisie, dar suntem un pic înainte și de aceea sper ca și comisia care trebuia să urmeze această dezbatere să urmărească această dezbatere să vină la noi. Oricum mă bucur să am mai mult timp decât mai puțin. Acesta are legătură probabil și cu chestiunile care urmează în fa- înaintea noastră. Cred că este a treia oară că am avut uh, privilegiul să, și onoarea să vă prezint proiectul meu de raport în calitate de raportor pentru țară pentru această țară. Aș vrea să vă spun că cunosc această țară, cunosc oamenii, cunosc instituțiile foarte bine și este o țară foarte um, frumoasă. Mă bucur că Uniunea Europeană a început să Uh, se confrunte și cu provocările pe care le reprezintă aceste țări care doresc să adere la Uniunea Europeană. Iar raportul meu uh, pe care l-am întocmit în acest an uh, reflectă exact această dorință. Iată de ce, în ciuda tuturor problemelor, în ciuda, în ciuda provocărilor și criticilor, știu că în această comisie și în acest parlament, încă o dată vom avea prima propoziție care nu înseamnă nimic despre raportul meu, este că susținem recomandările Comisiei Europene pentru ca să se stabilească o dată pentru începerea negocierilor de aderare. De asemenea, am spus anul trecut că vom face tot posibilul pentru ca acest lucru să rămână valabil. Cred că acesta este cel mai puternic uh, semnal pe care putem să-l dăm Consiliului și uh, cred că aceasta reflectă foarte bine și direcția în care dorim să mergem. Acum, în ceea ce privește Consiliul European, foarte multe lucruri s-ar putea să fie amendate înainte să ajungem la plenară. Înțeleg acest lucru, domnule președinte, dar vreau să transmitem un mesaj foarte puternic Consiliului European din decembrie și sper ca de aceea să se și uh, publice acest raport și dezbaterea acum. Cred că riscul de a face pași înapoi este un risc real, mai ales datorită evenimentelor din 24 decembrie anul trecut și voi reveni uh, la acestea. A fost un an foarte dificil, cred că putem spune aproape chiar că este un an pierdut. Însă dacă ne uităm la discuția din Consiliu și la concluziile Consiliului din 2012, am citat în textul meu la alineatul 2 ceea ce s-a spus S-a spus că se, suntem de acord cu părerea Comisiei de a anticipa începerea negocierilor uh, pentru aderare în cursul președinției următoare și dorește ca Comisia să facă tot posibilul pentru ca să se fie posibil acest obiectiv. Aceasta este concluzia Consiliului din decembrie anul trecut și vreau să vă, uh, vă rog să nu ne abatem de la aceste concluzii în cursul anului acesta. Sunt de acord cu domnul comisar Füle și poate ne amintim cu toții ce am spus uh, atunci când ne-a prezentat uh, raportul de progres anul acesta, care, așadar, domnul comisar a spus că îngrijorările pe care le au uh, unii membri ai Consiliului și alți, alte persoane în legătură cu această țară, care i-au făcut să să, stabilească o, să nu stabilească o dată până acum, uh, totuși sunt contracarate de uh, faptul că capitolul 23, 24, 25 cu privire la democrație și drepturile omului pot fi uh, deschise. Vreau să spun acest lucru și în față de cei care sunt critici în legătură cu această țară și care au îngrijorări. Aceste capitole vor fi tratate foarte cu grijă, pot să vă promit acest lucru. Apoi, în ceea ce privește problema numelui, din nou uh, aici am stabilit un amendament uh, orizontal pentru întregul text, care va face o referire la nume, adică Republica Iugoslavă a Macedoniei în titlu și o referire la adjectivul macedonean în text și va uh, înlocui toate celelalte referințe din text și în toate celelalte acorduri uh, încheiate pentru ca să se găsească un uh, nume relevant atunci când se vorbește de țara aceasta. Iar membrii din această comisie știu probabil de ce fac așa, și anume pentru ca să evit ca Parlamentul European și raportul său să devină o scenă pentru luptele pe tema numelui. Aceeași strategie a fost aplicată și anul trecut și aș vrea să o fac și anul acesta și sper să mă susțineți în acest sens. În ceea ce privește problema numelui, bineînțeles că raportul meu dorește să se progreseze pe această chestiune, însă eu merg chiar mai departe decât ceea ce s-a spus. Adică sunt de acord cu Comisia că eșecul în ceea ce privește aderările acestei țări afectează credibilitatea aderării, procesului de aderare la Uniunea Europeană. Aș vrea să spun, am spus și în raportul meu, în proiectul meu de raport, că eșecul de aproape 20 de ani în cadrul ONU de a face progrese de negociere, la negocierile pe numele acestei țări, au eliminat de asemenea și o mare parte din credibilitatea acestui proces, așa cum sper eu a auzit toată lumea. Alte două chestiuni legate de problema numelui și anul acesta. Prima problemă este că avem prietenii noștri greci care vor urma la președinția Uniunii Europene anul viitor, din ianuarie. Și am avut discuții private cu respectivii mm, membri din Consiliu și știu că Comisia nu dorește să creeze un optimism total în ceea ce privește această chestiune foarte controversată. Însă mie personal mi-ar place să se noteze public speranța mea ca președinția greacă, Elena, a Uniunii Europene să se angajeze față de întreaga regiune, incluzând această țară și sper, de asemenea, să ne ajute ca această atitudine să ajungă la un rezultat pozitiv. Foarte mulți dintre dumneavoastră probabil că l-ați uh, întâlnit pe domnul Almeti din partea Partidului Minoritar Albanez, care este parte din coaliția la guvernare și care a fost la Bruxelles și a fost într-un turneu internațional de vizite pentru a încerca să discute problema numelui. Aș vrea să includ în raportul meu de anul acesta îngrijorarea că pentru comunitatea albaneză, dacă problema numelui nu se rezolvă și deci nu dacă nu se rezolvă, atunci chestiunea nu poate fi considerată, uh, toate, tot acest proces nu poate fi considerat încheiat. Însă văd că s-au făcut progrese și s-a discutat despre această mm, problemă și atunci când am mai discutat în comisie și despre Kosovo. Trebuie spus că văd că și Albania anul acesta poate să facă un pas înainte, având în vedere raportul de progres pe care l-am discutat înainte. Și dacă însă se vede că nu se pot face, nu se pot face progrese în propria țară, eu cred că aceasta poate să afecteze stabilitatea politică a țării respective motive. Am încercat să-mi găsesc cuvintele foarte gri- cu grijă și ponderat în această chestiune, dar sper că s-a înțeles ce vreau să spun. Ca și în fiecare an am încercat să um, aduc mai multe inovări și să comentez nu numai raportul de progres, ci să fac să înțeleagă colegii ceea ce am vrut aici. Două inovări sunt uh, în particular de data aceasta importante și pe care le-am introdus eu în uh, raport. Aș vrea să vi le transmit pentru prima dată astăzi. Anul trecut am discutat în rezoluția mea despre cuvintele costurile neaderării sau neextinderii. Anul acesta aș dori să extind această noțiune și să lansez un apel către guvernul uh, țării Macedoniei și către Comisiei pentru a face o analiză cantitativă în ceea ce privește costurile sociale, economice și uh, politice pentru faptul, din cauza faptului că nu se fac progrese în direcția aderării la Uniunea Europeană, atât costuri pentru țările, țara respectivă, cât și pentru țările vecine și uh, implicațiile în, în relația cu Uniunea Europeană. Poate că do, Comisia îmi poate da un răspuns pozitiv uh, aici și, de fapt, și ministrul de externe al Macedoniei va fi cu noi în săptămâna aceasta și vom putea discuta despre acest punct. Apoi, o altă inovare pe care am introdus-o în raportul meu de anul acesta este o idee precum, această, precum care această țară a fost uh, încadrată drept către, de către Comisia Europeană ca fiind având o economie de piață funcțională. Există foarte multe probleme de investiții, ca multe țări în uh, regiunea aceea, probleme de șomaj care este foarte ridicat, însă progresele care s-au făcut în ceea ce privește economie de piață sunt evidente, după părerea mea, și de aceea este justificat să spunem tuturor colegilor că trebuie să acorde acest statut de candidat acestei țări anul acesta. Domnule președinte, am spus că mă voi referi de asemenea și la anumite evenimente din 24 uh, decembrie anul trecut, dar acum, după cum știți, am discutat deja despre aceasta în comisie uh, cu mai multe ocazii. Aș vrea să fac câteva comentarii despre care este situația în momentul de față. În cadrul, în cursul anului, am fost pregătit să fac câteva declarații foarte dure în ceea ce privește ce s-a întâmplat pe 24 decembrie și în jurul acelei date. Am uh, dat declarații publice nu imediat, ci după ce am ascultat diferitele partide și diferiții participanți și după ce am uh, discutat, uh, după ce am văzut cum se, cam cum s-au poziționat diferiți actori și despre, am discutat, despre, am dat o declarație despre legitimitatea democratică problematică și despre periclitarea acesteia și sunt conștient de cât de gravă este această declarație. Sunt convins că există persoane care spun că eu sunt destul de uh, de blând cu această țară și că nu fac decât să scriu documente. Nu este chiar așa. Ce am văzut însă pe 1 martie, un coleg și cu mine au cerut uh, comisarului să rupă acordul dintre partide cu implicația opoziției și acesta a fost un succes. Nu aș fi crezut că se poate reuși așa ceva, dar în rezoluția mea de astăzi am exprimat mândrie despre rolul Parlamentului European în acest proces și rolul Comisiei Europene ca în acest proces, dar mai ales am admirat partidele care au ajuns cu greu la un acord. Ceea ce se va întâmpla acum este că se va lansa o anchetă care în ciuda provocărilor foarte mari de a crea un acord, s-a reușit totuși uh, peste câteva luni. Știu că expertul din partea comisiei a hotărât să susțină partidele în acest proces și cred că această activitate este de admirat și sper să continue în acest sens. Am văzut un angajament și din partea partidelor din Macedonia pentru ca să se semneze un memorandum de asociere pentru ca uh, și agenda euro Uh, europeană să fie pusă pe ordinea de zi. Sper așadar că se va implementa cât mai repede acest acord și memorandul de asociere de asemenea. Mi s-a cerut în uh, măsura posibilului să spun dacă aceasta înseamnă că nu trebuie să implementeze toate părțile din acest acord. Nu, nu acesta este ceea ce vreau să spun. Acest raport este, are ca prim termen decembrie și sunt convins că nu este fezabil din punct de vedere fizic ca toate elementele din aceste recomandări să fie introduse pentru ca să fie tratate până la Consiliul din decembrie. Eu ce aș recomanda uh, Macedoniei este să arate Consiliului din decembrie că este posibilă implementarea până la acea dată a majorității uh, clauzelor și să, demonstrează, să demonstreze acest lucru. Am vorbit destul de mult, domnule președinte, și aș vrea să aud și colegii din sală pe această temă. Sunt însă foarte multe aspecte ale acestui raport care reflectă de fapt ceea ce am spus și înainte. Aș vrea să vă vorbesc de cele trei reuniuni care au avut loc între premierul bulgar și premierul uh, țării acesteia în ultimele nouă luni, într-un spirit de constructiv. Aș spera de asemenea ca și colegii din uh, sală să lucreze împreună cu mine pentru ca să încercăm să ajungem la un consens care să reflecte același spirit constructiv al acestor discuții de care vă spuneam înainte. Insist așadar ca toate recomandările din partea OSCE, ODHR și a misiunilor de observare electorală să fie implementate pe parcurs. Am primit informații că se va întâmpla acest lucru. Suntem îngrijorați uh, dacă se merge în direcția greșită pe anumite puncte și subliniem că este nevoie să se facă progrese în, în ceea ce privește educația integrată. Sper să se poată ajunge la acest rezultat. Știu că există colegi care au îngrijorări în legătură cu aceasta nu consider că libertatea de exprimare și libertatea mass media sunt mai puțin importante, aș vrea să comentez despre ele oricând, fără să interferez însă cu chestiunile naționale, dar am făcut declarații foarte clare chiar la fața locului despre cum este percepută justiția selectivă și despre temerile noastre în legătură cu acest subiect. Nu am mai trecut acest punct în raportul meu, dar am vorbit despre nevoia de progres în ceea ce privește activitățile anticorupție și implementarea uh, rezoluțiilor Curții Europene și sentințelor Curții Europene uh, pentru drepturile omului. Apoi uh, și Tribunalul LGBT și probleme legate de homosexuale au fost menționate. S-a condamnat violența împotriva acestui grup de persoane și sperăm că această violență să fie întotdeauna uh, trasă la răspundere persoanele respective. Domnule președinte, vom avea și o masă rotundă cu reprezentanții uh, societății civile și organizațiilor societății civile din această țară. Există trei uh, fundații, Friedrich Ebert, uh, Konrad Adenauer, uh, și uh, o a treia, de asemenea, care m-a ajutat să acționez și independent, dar și în calitate de raportor al Parlamentului, cu diferite informații, foarte multe recomandări care au fost uh, integrate în acest raport, au venit din partea lor, mai ales în ceea ce privește planurile programul, cu privire la programul de uh, bugetar și fiscal și asistența tehnică către organizațiile non-guvernamentale, sperând ca ele să lucreze mai independent, mai uh, obiectiv și mai uh, divers. Așa, un ultim punct, domnule președinte, dar este un punct separat în ceea ce privește liberalizarea vizelor. În discuția cu colegul meu, Tania, colega mea Tania Fayon, am uh, discutat despre dorința acestei comisii de a menține liberalizarea vizelor și regimul acesteia pentru uh, Macedonia. Sper ca dumneavoastră să simțiți că aveți aici un raport complet. Nu știu dacă colegii din această sală sunt de acord cu mine. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați permis să vă prezint uh, extensiv acest raport. Mulțumesc! Domnul Cucan, vă rog. Acum vorbesc ca raportor din umbră pentru Macedonia, domnule președinte, din partea PP. Aș vrea să spun cât de mult apreciez activitatea domnului Howitt și angajamentul său față de cauza integrării europene în Macedonia. Avem un proiect de raport foarte bun, cu puține dar puternice mesaje um, care sunt și foarte pertinente. Sunt de acord cu direcția generală a acestui raport și susțin de asemenea și la apelul lansat către Consiliu de a stabili o dată de începere a negocierilor cu Macedonia fără să mai întârzie. De asemenea, sunt de acord cu frustrările repetării aceluiași mesaj în ultimii patru ani consecutiv. Acest raport uh, va stimula cu siguranță discuțiile dincolo de aceste comisie din Parlament, însă consider că aceste discuții sunt absolut necesare pentru ca lucrurile să avanseze. Recomandările de anul trecut din partea Comisiei includeau deja ideea de a începe negocierile de aderare care vor contribui și ele la crearea un, condițiilor pentru ca să se găsească o soluție la problema numelui și uh, vor contribui și la relațiile bune de vecinătate. Această idee a fost propusă și anul acesta și cred că dacă se ține cont de progresul limitat care s-a făcut în cadrul uh, ONU, ar trebui să merite să facem acest uh, lucru. Parlamentul ar trebui să fie susținut pentru a rezolva această problemă fără întârziere. Este important, de asemenea, să ne amintim că, odată cu integrarea Macedoniei, vom testa și limitele credibilității integrării europene și a procesului integrării în această regiune. Ar fi foarte bine să subliniem riscurile și costurile um, care, pe care le-ar reprezenta o um, întârziere sau o cădere înapoi pentru Macedonia. Am văzut ce s-a întâmplat cu criza politică de la începutul anului, cea care a fost depășită însă cu ajutorul domnului Howard Buzek și a comisarului Füle. Aceasta a arătat însă această criză cât de fragilă este situația politică în, în această țară. Trebuie să nu uităm de aceste evenimente, să încercăm să contribuim constructiv la dezvoltarea Macedoniei. Sunt de acord să subliniem importanța implementării recomandărilor din partea parla comisiilor parlamentare de anchetă și, uh, de asemenea, sunt de acord cu importanța menținerii unui dialog politic între partidele de guvernare și cele din opoziție. Aceasta este o chestiune foarte importantă, mai ales în ceea ce privește agenda Uniunii Europene uh, pentru prioritățile strategice ale țării. Sunt de acord de asemenea și cu tonul critic al raportului, mai ales atunci când este vorba de libertatea de exprimare. Cu atât mai mult și statul de drept, dar și alte chestiuni legate de combaterea corupției și de crimă organizată trebuie să fie în continuare chestiuni de actualitate. Cred, de asemenea, că ar trebui să fie acordată mai multă atenție implementării și eh, sublinierii uh, cadrului uh, legal și a politicilor existente care au fost uh, convenite în cadrul dialogului uh, aderării. Mulțumesc încă o dată domnului Howard, raportor, și mă bucur de colaborarea care ne așteaptă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Tenac. Nu am cerut cuvântul, dar mă bucur că mi l-ați dat și vreau să felicit pe colegul meu socialist și raportor domnul Howitt din partea ECR-ului, suntem la um, extremitățile politice de obicei, dar acum suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește aderarea Macedoniei la Uniunea Europeană. Eu sunt unul dintre fondatorii prietenilor Macedoniei și mă întâlnesc la săptămâna aceasta cu uh, ministrul macedonean, uh, m-am deplasat în urmate rânduri în această țară și uh, Înțeleg frustrarea guvernului în ceea ce privește dorința acestuia de a deschide negocierile. Această țară este țară candidat de 10 ani, dacă nu mai mult, nu mai știu, și de mai multe ori și în repetate rânduri Grecia și-a folosit dreptul de, vot, de veto în ceea ce privește deschiderea negocierilor din cauza chestiunii numelui. O chestiune pe care nimeni în afara Greciei nu o înțelege și eu uh, sunt uh, mare iubitor al Greciei în general, dar am citit acest raport, acest raport este echilibrat, merită felicitările noastre, domnul raportor. Mai devreme, domnul Postelt a adresat o întrebare uh, referitoare la o observație făcută cu privire la aducerea Macedoniei la discuția privind Albania. Uh, Bernard, există o, o problemă privind uh, comentariile fostului uh, premier Berișov care au avut un rol destabilizator în regiune, dar din fericire efectele nu uh, se mai manifestă acum, nu mai sunt probleme atâta așa cum s-a spus, principalele blocuri partinice la nivel Parlamentului s-au împăcat și acum uh, desfășoară politici care, care se bucură de consensul național în ceea ce privește Macedonia și aspirațiile euroatlantice, fiindcă nu este vorba doar de aderare la Uniunea Europeană, ci și la NATO. Macedonia nu a reușit să înregistreze progres uh, uh, nici în ceea ce privește aderarea la NATO din cauza problemelor cu Grecia cu privire la numele țării și sperăm uh, că se va pune presiune la nivelul Consiliului asupra Greciei și Macedoniei pentru a ajunge la o soluție privind numele. Se zvonesc tot felul de lucruri în ceea ce privește nume care, pe care le-ar accepta ambele țări, ambele părți, dar, dar dar nu au fost acceptate până acum. Sperăm că până la urmă să se întâmple ceva magic și să se ajungă la o înțelegere privind numele și care să, să câștige un referendum și în Macedonia. Laud guvernul pentru acțiunile sale și încercările de reformare. Sperăm că anul acesta lucrurile se vor schimba și vom asista uh, la o rezolvare a soluției a problemei macedoniene la începutul anului viitor pentru a putea deschide negocierile. Vă mulțumesc! avem o dezbatere privind numele fără Grecia? Nu se poate, domnul Știer. Evo, ja bih pozdravio kolegu Hovita na jedno balansirano Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport, un raport echilibrat eh, și cu informații consolidate. Salut punctul 1, unde se solicită Consiliului să stabilească o dată de începere a negocierilor. Dar nu numai, și alte puncte, cum ar fi uh, combaterea corupției, nevoia de a consolida statul de drept și de și um, libertatea mass media, bineînțeles. Poate ar trebui adăugat undeva o teză cu privire nevoia de apărare a investițiilor străine și de consolidarea transparenței, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice. Nu sunt de acord cu domnul raportor în ceea ce privește nevoia de uh, a spune la alineatul 24 de a face referire la modul în care a fost adoptat legea cu privire la avort în Macedonia, fiindcă nu este de competența noastră, nu am uh, făcut uh, același lucru cu alte țări, deci nu cred că își găsește locul această chestiune, această mențiune. Dar toate celelalte alineate din acest raport nu vor fi aduse în discuție dacă nu se alege o dată pentru uh, începerea negocierilor. Deci cel mai important aspect îl reprezintă solicitarea făcută Consiliului de a, de a um, pune capăt blocajului instituit de Grecia și de a începe negocierile. Domnul Kirilov, mulțumesc, domnul președinte. Așa cum s-a spus înaintea mea, aș dori să-l felicit și eu pe domnul raportor, care care nu a precupețit niciun efort uh, în acești ani, a vizitat țara de nenumărate rânduri, uh, a, a inițiat dialogul și a încercat să ajute pe cât a fost cu putință. Dați-mi voie să vă spun că eu am participat la o sumedenie de dezbateri pe marginea acestor, acestui, acestor, acestui raport acestor rapoarte cu privire la Macedonia și am un fel de deja vu. În mod normal, în momentul în care se dă o rezoluție, după aceea asistăm uh, la reacțiile în Macedonia, guvernul uh, spune Mary, trebuie să începem negocierile, dar problema numelui ne împiedică. Noi nu ne facem vinovați de nimic, facem tot ce putem și așa mai departe. Așa se derulează lucrurile la nivel politic în Macedonia. Bineînțeles, există și critici în raport și îl felicit pe domnul raportor, dar reacția, în mod normal, este alta. Guvernul spune nu avem nicio problemă, noi merităm să aderăm la Uniunea Europeană din cauza problemei numelui, nu se întâmplă nimic. Iar aici cred că ne confruntăm cu o mare provocare, fiindcă am încercat să explic acest lucru de mai multe ori. E interesant că de data asta nu iau cuvântul colegi greci. Când se ajunge la problema numelui, toată lumea spune cum se poate ca un simplu nume să pună atâtea bețe în roate acestui proces. Eu percep lucrurile altfel. Altă întrebare ar trebui să se pună. De ce acest guvern de ani de zile uh, nu renunță la agenda naționalistă? Nu a văzut ce s-a întâmplat, uh, ce s-a întâmplat în centrul Scopie uh, cu aceste monumente mari în 2000. Nu, probabil că nu, fiindcă nu sunteți în vecinătate. S-a, s-a manipulat istoria acestei regiuni, începând cu istoria Greciei, istoria medievală și modernă a Bulgariei, toate acestea au fost manipulate, toate aceste evenimente au fost manipulate și se întâmplă în continuare. Și în același timp se, se, se manifestă voci critice în ceea ce privește persecuția bulgarilor care se declară de naționalitate bulgară în, a, în această țară. Uh, Anul trecut, guvernul nostru nu a fost arătat cu degetul uh, ca parte care se facea vinovată de neînceperea negocierilor, ci celălalt guvern. Acum avem un alt guvern, dar poziția este aceeași. Sau uh, s-au impus niște condiții foarte, foarte ușor de îndeplinit de către partea macedoneană. Iar acum în raport se spune că s-au existat întrevederi fructoase de trei ori. E vorba de întrevederi unde, în care partea macedoneană nu face decât să se prefacă că discută, că are dialog. Nu se întâmplă nimic. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Uh, în ceea ce privește evenimentele istorice, personalități istorice, din istoria noastră foarte cunoscută, poziția noastră a fost foarte constructivă și am schimbat-o pe parcursul timpului. Am spus, bun, hai să lăsăm deoparte toate aceste lucruri, hai să sărbătorim toate aceste evenimente istorice împreună. Dar partea macedoneană refuză, refuză răspicat acest lucru. Deci cine are, după dumneavoastră, cine are o atitudine constructivă? Și astea sunt principalele probleme fie că începem sau nu începem negocierile, s-a spus că de trei ori au avut loc aceste reuniuni. Am putut să ne întâlnim de 30 de ori. Noi considerăm că în guvernul actual nu dorește în niciun fel să ajungă la un compromis. În ceea ce privește numele, să lăsăm guvernul uh, elen să se pronunțe, dar această, această atitudine naționalistă nu se schimbă deloc. Uh, E vorba de oameni care și-au clădit reputația uh, pe sentimente antibulgare în ultimii 40-50 de ani. Ei sunt încă partidul de la... sunt încă partidul dominant la putere. Iar uh, istoricii care au, care au, care au clădit noua imagine a națiunii, e normal să se clădească o națiune. Dar de ce să faci asta pe o bază de, uh, de, de, de sentiment împotriva bulgarilor, dar cum am spus, uh, guvernele se schimbă, dar această, această atitudine nu se schimbă. Iar s-ar putea ca pe viitor acest lucru să înrăutățească lucrurile. De ce vă spun cinstit că ar trebui, bineînțeles, să, se, să dăm explicații în continuare. Vreau să vă spun că la nivelul popoarelor, uh, elen, bulgar, uh, la nivel de relații, de vecinătate, nu există probleme. Dar această atitudine politică există la eșalone superioare care, care nu face decât să atâțe probleme uh, pe, pe motive naționaliste. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte, foarte succint. Mai succint decât vă așteptați, chiar dintr-un motiv foarte simplu, că poziția exprimată de uh, colegul Chirul uh, coincide 100% cu poziția mea. Dar aș vrea să adaug un lucru important, un detaliu important. Apropo, dacă Albania ar fi fost uh, mentul European în Uniunea Europeană, să nu vă surprindă lucrul că uh, poziția Serbiei, a grecilor, a Bulgariei și a Albaniei ar coincide în ceea ce privește uh, Macedonia. Sârbii au probleme cu Biserica Ortodoxă cu Scopie, Albania are probleme la nivel istoric, Grecia cu numele. Și Bulgaria au probleme cu Macedonia. De ce? De ce se întâmplă asta acolo în, în colțul peninsulei balcanice? Fiindcă așa cum a spus Evgenii, e vorba aici de o națiune nouă, tânără, un stat tânăr, un stat nou, uh, creat, create și națiunea și, și statul în august 1944. Acum, ce e de făcut? Bineînțeles, trebuie să sprijinim eforturile societății macedonene și sunt de acord aici cu domnul raportor că societatea macedoneană merită sprijinul nostru um, pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar trebuie să le oferim uh, asistență continuă, să, să învățăm să, să fie cumpătați, să nu-i provoace pe vecini. Această idee de a începe deschiderea capitolelor, capitolelor, uh, mai ales 23 și 24, putem asigura că vor fi respectate uh, cerințele din aceste capitole în cadrul procesului de negociere dacă nu reușesc să îndeplinească cele mai simple cerințe ale alineatelor care au fost uh, încorporate în uh, acordurile și rezoluțiile anterioare. Într-un astfel de alineat se spune foarte clar că trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a participa la sărbători comune ale evenimentelor istorice. În octombrie au fost invitați la ei acasă un grup de bulgari, de albanezi, a, organ, a organizat un, uh, un, uh, un eveniment uh, care, uh, care um, celebra răscoala de la Othir din 1913 și ce au făcut autoritățile de la Scopie? Nimic au boicotat acest eveniment, iar câteva zile mai târziu Academia de Științe a, a organizat un eveniment alternativ. Bine, dacă fac asta, dacă o iau pe această cale, înseamnă că nu-și respectă aceste angajamente pe care și le-au asumat în fața Parlamentului European în cadrul recomandărilor care au fost deja adoptate în cadrul rezoluțiilor. Deci există alineate în aceste rezoluții care le, le cer uh, aceste angajamente. Iată de ce nu sunt foarte nu sunt foarte optimist în ceea ce privește respectarea cerințelor din aceste capitole dacă vor fi deschise. Iar acum, un ultim aspect, la punctul 15 se vorbește despre așa, așa numitul uh, registru uh, civil. Uh, Acum, vreau să mă ajutați. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre o opțiune de a înlocui recensământul? Să, o să renunțăm la recensământ în Macedonia și o să ne o bazăm doar pe aceste registre, dar care, unde, vor, unde se va face această înregistrare? La secția de poliție, în cadrul municipalității? Pă, <laughs> toate bune și frumoase. Să spunem, recensământul. Uh, nu se poate face recensământ în Macedonia, fiindcă, haideți să fim diplomatici, există aceste motive financiare care împiedică desfășurarea recensământului, dar înregistrarea în aceste registre nu cred că va funcționa. Trebuie să dăm dovadă de mai multă consecvență. Vă mulțumesc! Ich weiß nicht, Herr Präsident, warum Sie die... Domnul Posselt. Cred că nu mai trebuie să tot dăm vina pe Macedonia. Fiecare țară are defectele proprii, fiecare țară înregistrează progrese și acest lucru s-a întâmplat și cu Macedonia are cel mai bun cadru legislativ pentru protejarea minorităților, minorităților în Balcanii de Vest și tocmai de aceea Macedonia a fost una din primele țări care a primit statutul de țară candidat. A fost o decizie a Consiliului și a Parlamentului European. Deci, până la urmă, explicația tărăgânării, demarării negocierilor ține mai degrabă totuși de problema legată de nume. Este un lucru cunoscut de Comisia Europeană, de Consiliu și de Parlamentul European. Parlamentul European a cerut deja de mai mulți ani demararea negocierilor și vă spun foarte clar, dacă în decembrie Consiliul nu va demara negocierile, dar le va demara cu Serbia, atunci vom consolida această impresie în Balcani că Uniunea Europeană nu este o comunitate de drept care respectă criterii obiective, ci o comunitate în care o minoritate de blocaj își poate apăra poziția, indiferent dacă are, dacă are argumente sau nu pentru acest lucru. Desigur, trebuie să respectăm criteriile dar aceste criterii sunt mai bine îndeplinite în uh, Macedonia în comparație cu celelalte state pe care le-am discutat astăzi, în comparație cu statele pe care le vom mai discuta din Balcani și vă spun foarte clar, consider că este scandaloasă abordarea față de această țară și mă îngrijorează destabilizarea acestui stat și colegul nostru Kirilov cred că este ajuns pe culmile scepticismului când afirmă uh, cele afirmate legate de Macedonia. Că nu se poate face nimic pentru că, de fapt, uh, nu există o voință din partea Uniunii Europene și a NATO. Și două remarci finale. În primul rând, la fel ca domnul Știr, uh, nici eu nu consider că trebuie să, discu- să discutăm despre întreruperea sarcinii în acest uh, raport, pentru că trebuie respectat principiul subsidiarității. În al doilea rând, cred că această problemă esențială a istoriei nu poate fi rezolvată atât de, de simplu. Uh, Știm ce s-a întâmplat și în uh, Cehia, unde a fost ridicată monumenta pentru uh, uh, Beneș, care a fost responsabil pentru alungarea a milioane de germani pe vremea respectivă, dar acum știm foarte bine că există un dialog între Germania și Cehia pe marginea acestor puncte istorice, dar un asemenea dialog este posibil doar dacă există o colaborare între vecini. Și uh, Ultimul punct. Politica externă a Macedoniei este una deosebit de care dă dovadă de cooperare întotdeauna. Vă aduc aminte de momentul în care președintele Macedoniei, Kosovo, Albaniei și Muntenegrului s-au întâlnit uh, respectând modelul statelor de la Visegrad, un lucru care nu se întâmplă foarte des deci cred că putem ajunge la un rezultat pozitiv până la urmă. Vă mulțumesc. Este o poveste fără sfârșit, dar cine este, cine face parte din ea are un cuvânt mai greu de spus decât cel care este stă în exterior. Am uh, a avut această problemă, am discutat și cu Grecia și cu Bulgaria, uh, vom discuta aceeași problemă și cu Albania. Din păcate, aceasta este situația. Și cred că, într-adevăr, trebuie să numim anumite lucruri pe nume. Și înainte de a vă da cuvântul domnule Howitt, la, mi se pare că punctul 14 este unul foarte important. Vă referiți la Uh, tineri etnici albanezi, drepturile uh, minorităților până la urmă. După cum a spus domnul Poselt, sunt niște, este un cadru foarte bun în teorie, dar pe mine mă îngrijorează punerea sa în aplicare. Și cred că ar trebui să, exp- să exprimați mai clar care este problema pe care o abordați aici, pentru că mie nu mi se pare că este foarte clară. Pentru că este vorba de, de problema de identitate a minorităților din uh, Al- Albania. nu toate, nu toate persoanele care aparțin uh, minorității respective au posibilitatea de a-și defini identitatea. Și acum vă dau cuvântul, domnule Craig. Da, cred că mai am la dispoziție doar trei minute. Mă bucură dezbaterea foarte cuprinzătoare pe care am avut-o. Doresc să mulțumesc uh, domnului Cucan pentru colaborarea între grupurile noastre politice acest lucru este în beneficiul acestui, acestei zone de politici. Nu m-am uh, referit în mod explicit la sugestia făcută de domnul Fiule legată de rezolvarea numelui statului și uh, mă bucură faptul că ați folosit aceleași cuvinte ca și mine, regresele, amenințarea credibilității procesului de aderare și exprimarea poziției Parlamentului European. Domnule, domnule Tenoc, uh, cuvintele dumneavoastră referitoare la apropierea dintre noi sunt într-adevăr adevărate pe marginea acestui subiect și aș dori să vă mulțumesc că înțeleg această problemă a numelui. O înțeleg. Înțeleg că există poziții foarte diferite, lucru care ne-a împiedicat să mergem înainte. Însă, cu toții trebuie să exercităm presiune asupra ambelor părți pentru a încheia un uh, acord, înțelând uh, sentimentele importante pentru ambele părți. Acum, remarcile făcute vis-a-vis -vis de alineatul 20, 24, uh, drepturile reproductive. Nu am încercat să spun dacă proiectul de lege respectiv este unul bun sau nu. Am încercat să am o formulare cât mai atentă pur și simplu am uh, dorit să uh, mă folosesc această ocazie pentru a uh, exemplifica necesitatea că Parlamentul European trebuie să se implice mai mult în consolidarea sistemului democratic în general în Macedonia. Și sper că veți considera că formularea mea nu este una incorrectă, dar dacă îmi veți propune o formulare mai bună, voi fi de acord. Aș dori să mulțumesc colegului și prietenul meu, uh, domnul Kirilov. Într-adevăr, contactele interpersonale sunt uh, importante. Când spuneți că guvernul macedonean afirmă că toate lucrurile ar fi în ordine, ei bine, eu nu am auzit asemenea afirmații din partea guvernului. Guvernul înțelege că există probleme care, probleme care trebuie rezolvate. Apoi, sunt de acord că declarațiile și acțiunile provocatoare nu sunt deloc utile. Este un lucru pe care îl tot uh, repet în discuțiile pe care le am cu interlocutorii din uh, Macedonia. Și aș și cred că același lucru a fost afirmat și de ambasadorul uh, Bulgariei, care a reflectat totuși că există o atmosferă bună de discuții. Până la urmă, eu înțeleg că există o diferență de uh, opinii între guvernul bulgar și cel macedonean vis-a-vis -vis de evenimentele care trebuie comemorate sau nu dar uh, acesta a fost uh, apelul meu adresat uh, autorităților respective, să găsească evenimentele comune care trebuie comemorate. Însă aș dori să, să spun acest lucru colegilor mei din Bulgaria. Anul trecut, uh, colegii din Bulgaria au venit cu un număr imens de uh, amendamente care nu erau într-un raport proporțional cu Uh, conținutul raportului. Deci, cred că cu toți ar trebui să fim mai măsurați din acest punct de vedere. Apoi, ideea domnului Ilcef că recomandările din rezoluțiile trecute ar fi trebuit să fie puse în aplicare. E, e o situație mult mai complexă, nu este atât de ușor să afirmăm acest lucru. Și apoi, trei alte puncte finale. Domnule Posselt, sunt de acord cu ce a spus din punctul de vedere al uh, situației uneori uh, percepute ca fiind arbitrare din partea Uniunii Europene, domnul președinte Brock. Uh, ați făcut referire la fostele rapoarte. Există un foarte bun exemplu într-un, într-o localitate unde există o educație integrată și vă aduc aminte că am cerut ca acordul de la Ohrid să se bucure și de finanțarea necesară pentru ca programul respectiv să funcționeze în mod adecvat și uh, voi veni cu amendamente referit, referitoare la faza a doua a acordului de la Ohrid și, într-adevăr, ca și dumneavoastră, mă îngrijorează acest punct și sunt convins că varianta finală a textului va oglindi aceste puncte pe care le-ați uh, menționat dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc și să mulțumesc tuturor colegilor împreună cu care am lucrat Uh, pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 10 decembrie, ora 18. Și încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și mă bucură faptul că doamna comisar Georgieva a venit astăzi alături de noi pentru a participa la ședința comună cu colegii din Comisia uh, DEVE. O să aluc această ocazie pe Eva Joli care împreună cu mine va prezida această parte a ședinței. Doamna Georgieva, Știm că dumneavoastră sunteți responsabilă pentru răspunsul Uniunii Europene la, la situațiile de urgență și că aveți o agendă plină în acest moment, dacă este să ne gândim doar la situația din Filipina și din Republica Central Africană. Dacă Um, ne gândim la ce se întâmplă în Siria, unde au murit mai mult de 140.000 de persoane, dacă ne gândim la numărul imens de refugiați din uh, Siria, uh, unde există prea puține coridoare care permit uh, oferirea de ajutor umanitar, înțelegem cât de importantă este sarcina dumneavoastră și cât de importantă este finanțarea programelor Uniunii Europene din acest punct de vedere. Doresc să vă mulțumesc pentru că sunteți dispusă să ne prezentați uh, situația, care sunt problemele cu care vă confruntați, care sunt uh, măsurile de sprijin din partea noastră, pentru că ne confruntăm cu o problemă umanitară, dar și cu o problemă strategică. Tocmai de aceea, uh, cred că și colega mea, Jolie, uh, va urmări cu mare atenție discuția de astăzi. Și acum dau cuvântul doamnei Jolie. Chère Madame Georgieva, je suis Mulțumesc, doamna comisar Georgieva. Mă bucur că sunteți oaspetele nostru în ceea ce privește această discuție comună între DV și AFET privind Siria și Republica centrafricane. După cum știți, am avut o dezbatere pe același subiect în luna august în Comisia DEVE. De atunci, situația s-a înrăutățit în aceste două țări și aștept cu nerăbdare să ascult părerea dumneavoastră privind situația actuală. Mă îngrijorează ă, dificultatea pe care o, cu care se confruntă ă, lucrătorii din ă, domeniul asistenței umanitare de a ajunge la persoane această regiune. În uh, unele părți uh, uh, foametea este folosită ca armă de război. Criza din Republica Centrafricană este din nou la ordinea zilei de când grupul de rebeli a a desfășurat ultimele acțiuni în această țară în care oricum populația se confruntă cu probleme din cauza guvernanței cu probleme și crize umanitare. Știu că ați făcut tot ce ați putut pentru a gestiona această criză la nivelul cel mai înalt și vă felicit pentru acest lucru. De la lovitura de stat, de la finele anului trecut, Uniunea Europeană în a participat la eforturile regionale și internaționale de stabilizare a țării și guvernului acestei țări, iar dar aceste eforturi nu au fost suficiente, din păcate. Stat, Statele Unite, Națiunile Unite, Franța, toate uh, aceste părți vorbesc despre riscul iminent de genocid, iar la 20 de ani după Ruanda trebuie să evităm din răsputeri un nou genocid în Africa și să încercăm să, revol- să, rezol- să rezolvăm criza politică. 6.000 de căști albaștri ar putea uh, Uh, fi desfășurate în Republica uh, Centrafricană și uh, Franța ar putea să trimită 1000-1500 de soldați. Dacă aceste acțiuni ar permite rezolvarea crizei de securitate, nu se rezolvă problema sărăcii. Există noi programe de dezvoltare în Republica Centrafricană prin care să ne consolidăm sprijinul în ceea ce privește consolidarea uh, instituțiilor democratice și îmbunătățirea nivelului de trai al populației care, uh, care, uh, care este pe locul 184 din 180, 187 de țări în ceea ce privește dezvoltarea la nivel mondial. În Republica Centrafricană există o situație de urgență politică, de urgență umanitară, iar greutățile cu care se confruntă Europa nu trebuie să ne facă să ignorăm uh, aceste crize umanitare care se uh, ivesc peste tot în Filipine, în Nepal, de unde m-am întors acum, în Republica Centrafricană și în, în Siria. Aici există, ne confruntăm cu riscul de genocid. Trebuie să facem tot ce ne stă putință pentru a evita genocidul. Aceasta este o situație de urgență. Doamna doamna Georgieva, vă urez încă o dată bun venit și sunt sigură că această dezbatere va fi foarte rodnică. Vă dau cuvântul, doamna comisar. Mulțumesc foarte mult uh, uh, domnului Brock uh, și doamnei Jolie pentru, pentru prezentarea acestor subiecte importante de astăzi, criza din Siria și din Republica Centrafricană. Este vorba despre două țări, două conflicte care uh, care sunt uh, extrem de diferite din multe puncte de vedere. În Siria ne confruntăm cu uh, cea mai mare catastrofă politică și umanitară din ultimii 10 ani din domeniul public se pune accent din, în mass media pe evenimentele din această țară, iar pe de altă parte asistăm uh, la situația din Republica Centrafricană, unde care este care este o criză dată uitării, o țară dată uitării. Iar de aceste două țări, aceste două crize, sunt foarte asemănătoare în ceea ce privește uh, scara, uh, dimensiunea acestor uh, crize, 10 milioane de persoane au fost afectate, au nevoie de asistență umanitară în cadrul, în ceea ce privește Republica Centrafricană, 4,6 milioane de persoane sunt afectate de conflict. Similar este și potențial de destabilizare a regiunii a acestor crize. O altă asemănare reprezintă învățămintele pe care le putem trage de pe urma uh, a, uh, în ceea ce ce se întâmplă dacă nu luăm acțiuni timpurii la nivelul comunității internaționale. Înainte de a intra uh, amănunte, în amănunte, dar fiindcă s-a vorbit despre Filipine, despre taifunul Haiyan de acolo, dați-mi voie să vă spun pe scurt că că situația este, este dramatică, într-adevăr, o catastrofă naturală, dar acolo Uniunea Europeană a luat măsuri rapid, a dat dovadă de generozitate și a avut acțiuni bine, bine coordonate m-am deplasat în, în Tacoban și în uh, alte regiuni din din prejurimi la o săptămână după, după catastrofa naturală și uh, ce am văzut acolo era, a fost sfârșietor. Se vede diferența între, între locurile care au fost cruțate de, de taifun și locurile care au fost afectate Eh, diferențele sunt, eh, diferența este ca între rai și iad, asemănător cu ce s-a întâmplat cu tsunami și cu eh, și la cutremurul din Haiti. Eu am suferit foarte mult pentru oamenii afectați, fiindcă uh, fiindcă catastrofa naturală a afectat o suprafață atât de mare încât e foarte greu să aducem asistență umanitară întregi, ă, întregului teritoriu. Dar Uniunea Europeană a dat dovadă de solidaritate față de, ă, față de alte națiuni în momente de, răsc- de restriște. Ne-am întâlnit uh, sâmbătă după, după Typhoon, cu momentul în care aveam prima echipă de intervenție în Filipine. Am luat o decizie de finanțare duminică, la două zile după ce s-a întâmplat, una de primele decizii de finanțare luate. Și am avut uh, Bifast, o, o unitate de belgeană care s-a deplasat în zona Tacloban la trei zile după catastrofa naturală a fost prima echipă internațională care a oferit asistență medicală și, uh, și uh, purificarea apei, iar apoi uh, li s-a alturat o echipă germană. Am oferit 120 de milioane de euro în asistență financiară Uniunea Europeană la nivelul statelor membre, iar 15 state membre au oferit uh, asistență non-financiară în toate de locațiile unde este necesară. Aceasta este prima noastră reacție după uh, crearea Centrului de, de Coordonare a Reacției Europene de urgență pentru a avea acțiuni coordonate, iar acestea s-au manifestat în mod vădit. Am uh, evitat suprapunerea eforturilor în unele zone, când alte zone rămâneau uh, fără ajutor. Deci, iată, dumneavoastră proveniți din țări diferite și acum avem ocazia de a spune că Europa reușește să-i ajute pe cei care au nevoie de ajutor și că s-a recunoscut acest lucru. Dar să ne întoarcem la uh, discuția noastră privind Siria și Republica Centrafricană. La nivel politic, după cum știți, de astăzi avem o dată stabilită pentru Geneva 2, este vorba de 22 ianuarie. Sperăm uh, la comunitatea umanitară să ajungem la, o, o, la asigurarea păcii sau cel puțin să ne îndreptăm în această direcție, dar știm foarte clar că chiar dacă Geneva 2 va fi încununat cu succes, uh, a doua zi, imediat, uh, implicațiile umanitare sunt atât de, de tragice încât vom ajunge până în 2014, poate chiar 2015, în, ce, în ceea ce privește impactul umanitar și eforturile noastre pentru a combate. Ne îngrijorează mai ales trei chestiuni. În primul rând, este vorba despre faptul că impactul pe care a avut criza în Siria este vorba despre fragilizarea populației afectate și, deci, în egală măsură, s-a greunat eforturile de oferire a asistenței. Accesul în Siria reprezintă o problemă care nu face decât să se accentueze. Iar în comunitatea umanitară noi considerăm că dacă nu se îmbunătățește situația în ceea ce privește accesul la zonele afectate din Siria, nu numai că vor suferi mai mulți oameni și vor muri mai mulți copii, copii um, uh, însă se vom asista la, la un exod către țările vecine care va fi întețit. În al doilea rând, ne îngrijorează impactul pe care îl are criza asupra populației cele mai vulnerabile, femei, copii, cei vârstnici. În ceea ce privește copiii, de pildă, la ora actuală ne, ne confruntăm cu o realitate îngrozitoare. În Siria, s-ar putea uh, să fie o situație asemănătoare conflictului din Somalia. E vorba de o întreagă generație pierdută, o întreagă generație radicalizată. Pierderile de vieți omenești uh, în rândul copiilor cresc. Copiii uh, sunt uh, mor fiindcă sunt împușcați, dar și din cauza unor boli care ar putea fi tratate și mor de foame. Iar uh, șansele care se pierd sunt îngrozitoare. O țară care, ar, care avea acces uh, la învățământ pentru uh, toți copiii, 96% dintre uh, fete, 97% dintre băieți erau școlarizați, iar acum 2,5 milioane de copii au abandonat școala, iar populația de refugiați este de 2,2 milioane de persoane. Uh, două treimi dintre copii cu vârste de, um, cu vârste de școală sunt, uh, nu sunt școlarizați. Și efectul de contagiune al acestei crize ne îngrijorează, mai ales în ceea ce privește Libanul și um, Iordania. Iordania. Iar riscul de destabilizare a acestor țări ar putea avea consecințe foarte grave asupra populației de acolo, dar și asupra Uniunii Europene. Estimăm că creșterea numărului de refugiați în cazul în care situația s-ar deteriora în Liban. Bine, bat în lemn, Doamne ferește, sperăm și ne rugăm să nu se întâmple acest lucru, dar dacă s-ar întâmpla, atunci riscul unui flux de refugiați către Europa va fi foarte mare vedem ce se întâmplă în Europa, care este impactul asupra Europei, mai ales în țara mea, în Bulgaria, am asistat la uh, creșterea numărului de refugiați care traversează granițele. Vineri ne-am întâlnit cu Antonio Guterres, alt reprezentant pentru refugiați în Bulgaria, pentru a încerca să ne asigurăm că putem mobiliza asistența Comisiei de la domnul comisar Malmström, bineînțeles, dar în egală măsură și uh, sprijinul UNHCR pentru ca această țară să poată face față situației care se va confrunta. Care este situația pentru viitor? La ce ne așteptăm? Din păcate, nu vă pot spune că avem, avem perspective bune. Nu avem încă un scenariu pozitiv. Situația se înrăutățește treptat sau um, asistăm la o răutățire rapidă din cauza, fie din cauza unor revoluții neașteptate în Siria sau, așa cum am spus, din cauza efectului de contagiune ce s-ar, ce s-ar putea să se întâmple în Liban dacă Libanul nu va putea face față fluxului crescând de refugiați nevoile umanitare vor fi foarte mari în 2014, iar acum se pune întrebarea ce putem face noi. Acțiunile noastre se concentrează pe patru piloni. În primul rând, trebuie să strângem fondurile necesare pentru a ajuta pe așa populația siriană și în țările învecinate. Până acum am, am oferit 2 miliarde de euro la nivelul asistenței. Uh, Uh, deci jumătate pentru asistența umanitară în Siria și, și 50% pentru țările vecinate, învecinate. Avem aici și sprijinul acordat uh, comunității uh, libaneze și iordanine care găzduiesc refugiați. Trebuie să facem mai mult. Pe 18 decembrie are loc la Bruxelles o reuniune uh, care are ca scop mobilizarea altor actori implicați și mobilizarea noastră în ceea ce privește nevoile de finanțare pentru uh, anul uh, 2014. Ne interesează foarte mult și acțiunile în ceea ce privește accesul, asigurarea accesului. Noi am solicitat în nenumărate rânduri uh, Uh, tuturor uh, părților care pot influența cele două părți combatante, guvernul și opoziția, să se folosească de această influență pentru a îmbunătăți accesul. Am cerut o rezoluție din partea Consiliului de Securitate al ONU privind această chestiune. Avem o declarație la nivel prezidențial, dar nu avem o, rezol- o rezoluție obligatorie în ceea ce privește accesul. Și deci avem nevoie de asta, fiindcă degeaba oferim bani acestor oameni dacă, nu, dacă oamenii nu au acces la asistență. În al treilea rând, încercăm să vedem cum putem ajunge la o coordonare mai eficientă în ceea ce privește coordonarea asistenței cu um, ONU, cu comunitatea umanitară și cu acest așa numit grup la nivel înalt de contact care poate să aducă la o altă țări din regiune, de vorba de membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, pe noi, la Uniunea Europeană, pentru a desfășura eforturi comune. În contextul angajării uh, consolidate. Am, aveam un birou la, în Damasc, acum acesta va fi redeschis. Și nu în cele din urmă, noi suntem vârf pe lance în ceea ce privește uh, această problemă a generației pierdute. Trebuie să-i ajutăm pe copii sirieni. Am uh, lansat alături de UNICEF uh, inițiativa Fără Generații Pierdute, care are ca scop ajutorarea copiilor. Uh, dar, în egală măsură, este vorba și de securitatea noastră, fiindcă un, nu ne dorim în Siria un tineret uh, radicalizat. Acest, acești tineri nu vor consolida țara, ci, din potrivă, vor constitui amenințări la adresa siguranței Uniunii Europene. Așa cum am făcut-o întotdeauna, ne bizuim pe sprijinul dumneavoastră, fiindcă fiindcă uh, drumul uh, ce urmează a fi bătut uh, va fi foarte anevoios. Vreau să vă spun și câteva cuvinte despre Republica Centrafricană. Așa cum ați spus, doamne Jolie, eu m-am deplasat de două ori acolo, o dată cu Valerie Ames și a doua oară cu domnul ministru uh, Laurent Fabius. Și vreau să vă spun că această țară a fost uh, pierdută din vederea comunității internaționale prea mult timp. Iar criza din această țară s-a transformat acum într-o tragedie de la lovitura de stat. Și din momentul în care uh, Seleca a preluat puterea. Și ce s-a întâmplat? Pur și simplu uh, un val de, de, de jafuri iar uh, oamenii sunt uh, obligați să se ascundă pur și simplu uh, în, să se ascundă, fiindcă sunt victime ale atacurilor. Um, oamenii sunt, oamenii sunt uh, uciși și au loc numeroase violuri. Situația este dezastroasă în, uh, în afara capitalei, unde există oarecare ordine, dar în afara capitalei uh, guvernul a dispărut. Nu se mai plătesc salarii de luni de zile. Primarii dau fuga la Banghi, iar serviciile oferite populației sunt asigurate doar de organizațiile umanitare. Vreau să felicit uh, comunitatea umanitară pentru faptul că oferă ajutor uh, populației vulnerabile, în ciuda riscurilor care există, fiindcă doi uh, lucrători umanitari au fost, au fost omorâți de curând. Acum, două lucruri sunt foarte periculoase în primul rând, pentru prima dată această țară se confruntă cu lupte religioase și asasinate pe motive religioase. Laurent Fabius a vorbit despre riscul genocidului și sunt totul de acord cu domnia sa. Asta este o țară în care oamenii au trăit împreună fără probleme, iar acum această țară a fost dezbinată, împărțită între creștini și Uh, musulmani, o mare parte a liderilor uh, uh, grupului Seleca sunt musulmani, iar odată ce încep tensiunile și luptele religioase, așa cum știm din alte părți, este foarte greu să se pună capăt acestor violențe religioase. Și nu, nu, nu cred că o repetare a situației din Rwanda este ipotetică la ora actuală. Ce facem acum, ce trebuie făcut, am mobilizat din partea Uniunii Europeane, Europene finanțare pentru asistență umanitară, iar acum asistenții umanitari ne spun că nu, problema nu mai sunt banii, ci personalul calificat. Avem nevoie de personal calificat pe, pe teren. Prioritatea principală pentru Republica Centrafricană este securitatea. Suntem de acord cu acest lucru și securitatea poate fi consolidată doar în momentul în care se sporește efortul de menținere a păcii în această țară. Avem nevoie de personal de menținere a păcii pentru a apăra, apăra populația, să nu se întâmple lucruri, să, atrocități, să nu se întâmple astfel de atrocități. Avem nevoie de uh, mai multe mai, de mai mulți lucrători. Avem nevoie în egală măsură de un proces politic care să ducă la alegeri și să normalizeze situația în țară. Iată de ce e nevoie de implicare la nivel internațional zilnic. Acest lucru este crucial, este important ca comunitatea internațională să se implice și să respecte foaia de parcurs în ceea ce privește alegerile de la începutul anului 2015. Iar în al treilea rând, trebuie să trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să ne dăm seama că noi am permis Uh, ca Republica Centrafricană să, re, să, de, să devină un orfan al asistenței, fiindcă asistența asistența a scăzut foarte mult și trebuie să, să schimbăm, să inversăm această evoluție. Trebuie, avem nevoie de angajamente pentru, pentru sprijinirea dezvoltării în această țară, fiindcă, așa cum ați spus și dumneavoastră, doamna, doamna Jolie, dezvoltarea este cel mai bun tratament împotriva crizelor și mai mult obstacole în, cazul, în calea uh, cat, catastrofelor. Vă spun uh, că um, Republica Centrafricană nu este încă o cauză pierdută. Putem să uh, să, să schimbăm situația dacă suntem angajați în lunile viitoare, anii viitori. Am cooperat foarte bine cu Serviciul de Acțiune Externă și cu colegii de la dezvoltare și vreau să vă spun că suntem cu toții, suntem cu toții hotărâți să schimbăm soarta Republicii Centrafricane și am vorbit despre cooperare cu Serviciul de Acțiune Externă. Dați-mi voie să spun în încheiere faptul că în ceea ce privește acțiunile întreprinse în situație de criză. Am uh, definit foarte clar uh, care este locul asistenței umanitare în această abordare cuprinzătoare pe care o discutați uh, și dumneavoastră cum și vă veți da avizul cu privire la aceasta. Și am, avem o definiție foarte scurtă în trei cuvinte. In but out, înăuntru, dar afară trebuie să avem asistență umanitară uh, care nu, nu, este livrat, nu este furnizată unei planete, unei alte planete. Trebuie să fim la nivel interior, fiindcă dar nu trebuie să luăm decizii pe, pe motive politice. Noi, noi sprijinim principiile neutralității, imparțialității și independenței, ceea ce ne permite să, să fim un locuri unde nu mai e prezent, mai e nicio altă prezență, cum ar fi în în nordul Mali sau în uh, zonele rurale ale Republicii Centrafricane sau, sau în, în interiorul Siriei. I'm, I'm, I'm absolutely convinced in my heart. Sunt convinsă, poate nu voi mai face parte din comisie anul viitor, însă eu sunt convinsă că abordarea uh, aceasta nouă, in but out, este o abordare care va funcționa pentru cei pe care dorim noi să-i ajutăm și funcționează și pentru Uniunea Europeană în uh, eforturile sale. Vă mulțumesc! become the of your country next time. În ceea ce privește viitoarea calitatea dumneavoastră, comisar sau nu, cred că trebuie să mai reflectăm, să discutăm eventual cu guvernul din uh, țara dumneavoastră. Are cuvântul doamna de Kaiser. Merci, monsieur le président. Je suis comme vous Mulțumesc, domnule președinte. Sunt gata ca dumneavoastră să discut cu guvernul bulgar pentru ca să o păstrez pe doamna Georgieva. Dar Aș vrea să-i mulțumesc, în primul rând, doamnei Georgieva, pentru toate eforturile făcute. Aș vrea să vă rug să-mi permite să mă concentrez pe țara pe care o cunosc mai bine dintre cele două, nu pentru că este mai ușor pentru mine, ci pentru că e vorba de Siria. Am uh, două, trei întrebări să vă pun în legătură cu Siria. Prima întrebare se referă la ceva care poate să pară stupid, dar care se referă la statistici. Statisticile de decese și de boli prin intermediul refugiaților și persoanelor deplasate, strămutate. Acum trei săptămâni în Siria și în Libia, când am fost acolo, la fața locului, am vorbit cu un altul comisar pentru refugiați cu privire de, la statistici decese uh, de persoane chiar în Liban și mi-a spus că nu mai avem timpul să facem statistici pentru că sunt uh, mult prea multe decese și mi s-a părut îngrozitor, mai ales că vine iarna acum și că iarna va omorâ probabil la fel de multe persoane ca și războiul sau bombele. Suntem așadar într-un, uh, într-un, într-o situație de catastrofă umanitară gravă, astfel încât uh, chiar și statisticile nu o să mai poată să ne reflecte ce se întâmple. Medicii fără frontiere mi-au răspuns exact uh, același lucru. Aș vrea să știu de aceea dacă, în ciuda dezastrului umanitar la fața locului, avem posibilitatea de a colecta uh, câteva cifre în acest context, uh, pentru ca să vedem, totuși, să avem o privire de ansamblu despre ce se întâmplă acolo. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l subliniez este că aveți dreptate să spuneți că umani, chestiunile umanitare nu sunt chestiuni politice și sunt ceva separat. Însă, în momentul de față, există trei uh, direcții pe care trebuie să, fie, pe care trebuie să o luăm. Dezarmarea chimică care funcționează, există o speranță mică ca prin Geneva 2 să putem ajunge undeva și trei e vorba de chestiunea umanitară. În ceea ce privește problema umanitară, Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sau echipa dumneavoastră aveți posibilitatea de a obține Siria, uh, vize pentru Siria. În ce măsură puteți lucra la fața locului și în accesul uh, care este foarte dificil acolo, de unde vin, de fapt, frânele, vin, de fapt, aceste bariere din, cadrul, din uh, cauza situației, din cauza guvernelor sau a rebelilor, că există 2000 de grupuri de rebele, rebeli diferite în Siria astăzi și când vreți să mergeți într-un loc unde sunt uh, chiar la fața locului, trebuie să intri într-un dialog cu fiecare dintre ei. Aceasta a fost întrebarea mea. Apoi o ultimă întrebare cu privire la iarnă în uh, planul de finanțare pe care l-ați stabilit, până la ce moment puteți să acoperiți nevoile existente? Când am fost uh, mai de mult uh, la o reuniune pe această temă, se discuta de care familii pot fi ajutate, care nu, pentru că nu se mai găseau fonduri suficiente și văd că sunt familii care se băteau pentru că nu mai aveau nimic în cadrul lagărelor de refugiați și așteptau un ajutor dintr-o uh, parte sau alta. Iată, deci, chestiuni concrete, dar care mi-ar fi foarte de folos dacă, ați putea să, dacă ați putea să le elucidați. Mulțumesc. Domnul Milan Mun. Gracias, presidente. Yo también quiero dar las gracias a la comisaria. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc doamnei comisar Georgieva pentru eforturile de care a dat dovadă. Mulțumesc și de, pentru explicația situației. Am două întrebări, mai ales uh, către ei. În primul rând, Uniunea Europeană și statele membre sunt țările donatoare principale în cadrul uh, tragediei siriene. Aș vrea să știu ce fac celelalte țări, mai ales țările Qatar, Arabia Saudită, țările arabice uh, care sunt uh, foarte bogate. Ce fac așadar pentru ca să se îmbunătățească situația umanitară în regiune? Apoi o a doua întrebare în legătură cu problemele umanitare, dar și dincolo de aceste probleme. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că noul climat între Statele Unite și Rusia în cadrul colaborării pentru distrugerea armelor chimice și colaborarea în cadrul acordului de la Geneva cu privire la Iran va putea, deci acest nou climat, să contribuie la o, un progres în conferința de la Geneva pentru Siria? Și credeți că aceasta ar putea să sporească și accesul <coughs> pentru ajutorul umanitar pe teritoriul sirian, dacă celelalte, cele puterile principale se înțeleg uh, pe această temă. Nu e vorba acum de ce să uh, aibă loc conferința de la Geneva, dar în ce măsură se pot atinge obiectivele umanitare. Mulțumesc! Acum, doamna Șache, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru direct pentru felul direct cu care ne-ați exprimat aceste idei. Aș vrea să vă întreb în primul rând care este obstacolul principal pentru a avea o rezoluție de securitate ONU pe ajutor umanitar și dacă puteți să ne spuneți ceva dincolo de ceea ce ați spus despre accesul uh, pentru uh, lucrătorii care aduc ajutor în Siria, uh, atât împotriva violențelor și extremiștilor? Și, trei, ce așteptați de la uh, acordul de la Geneva pe temă umanitară sau dacă așteptați altceva de la acordul acesta? Mulțumesc! Thank you, Chair. Uh, Madam Georgieva, in... Doamna Sargentini, mulțumesc. Doamna Georgieva, in but out este un principiu pe care îl apreciez, însă ascultându-i pe colegii mei și uitându-mă și la grijorările mele, mi se pare foarte dificil pentru că vrem să încercăm să găsim soluții și nu dorim să ne blocăm în, la felul în care putem îmbunătăți ajutorul umanitar. Aș vrea însă să mă păstrez, să încerc să mă refer la păstrarea ajutorului umanitar ca element nepolitic, pentru că dacă este politizat, într-adevăr, nu mai poți face nimic. Am citit că ați vizitat refugiații sirieni din Bulgaria de curând, ați vorbit de, cu curzii etnici și mă întreb dacă ați putea eventual să ne spuneți câte ceva despre felul în care Uniunea Europeană tratează problema crizei refugiaților combinația între sirieni care vin în Uniunea Europeană și sirieni care sunt uh, adăpostiți în țările vecine. Eventual ați putea eventual să ne spuneți ceva și despre poziția refugiaților uh, sirieni în Palestina, care se află într-o situație dificilă și într-o situație în care majoritatea sirienilor uh, palestinieni încearcă să intre în Uniunea Europeană. În ceea ce privește acum uh, Republica Central Africană, ați spus că vedeți mai multe posibilități de îmbunătățire a situației și de o trecere către alegeri și normalitate, ceea ce mi se pare foarte surprinzător pentru că această țară a avut mari probleme deja foarte mult timp. Am văzut de curând când Seleca a intrat în capitală Trupele africane erau depășite și, nu, și surprinse, nu putând să-și facă datoria pentru care erau acolo, deși nu au arătat, ni s-au arătat niciodată ce trebuie să facă cu adevărat. E vorba de o țară care este înconjurată de țări eșuate. S-a făcut chiar o sugestie de curând ca da, termin imediat, ca armata să își găsească alt rol uh, pot, puteți să ne spuneți, vă rog, cum am putea obține alegeri și normalitate mai devreme de 2015? Mi-ar place să aveți dreptate. Mulțumesc. Mulțumesc. Chairman, this is a great moment. Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule Atkins. Domnule președinte, O să pot vorbi acum mai înainte decât colegul meu. Mulțumesc foarte mult Domnule, doamnă Georgieva, de fiecare dată când discutăm despre aceste chestiuni, eu subliniez că suntem contribuabili, nu neapărat cei care plătesc un joc de cuvinte în engleză. Mă bucur că ați vorbit despre ajutorul umanitar, dar vreau să vă întreb cât de mult putem să continuăm să oferim ajutor umanitar fără să spunem și persoanelor implicate, indiferent care sunt acestea, că trebuie să înceteze odată cu așa ceva, pentru că dacă nu, nu vom mai plăti nimic. Uh, de fapt, oamenii din circumscripția mea sunt absolut de această părere și sunt convinsă că nu sunt singuri. Bineînțeles că trebuie să plătim ajutorul umanitar dacă este necesar, dar cu siguranță trebuie să fie o neînțelegere undeva, pentru că dacă nu se opresc, atunci trebuie să nu mai existe un ajutor financiar. Aceasta ar trebui să fie relația. I want to thank you very much, Madame Georgieva. Jolie, mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult, doamnă Georgieva, pentru uh, ideea, privirea de ansamblu pe care ne-ați dat-o. Aș vrea să vă întreb uh, ce părere aveți despre statele membre care nu urmează directivele noastre pe refugiați și care își deschid frontierele. Ce părere aveți de Franța, de exemplu, care a luat 500 de sirieni din când avem 5,2 miliarde de refugiați. Sau Germania cu 6.000, Suedia mai puțin de 10 milioane de locuitori, 17.000. Nu credeți că se încalcă aici directivele noastre proprii cu privire la deschiderea frontierelor în aceste situații? Mulțumesc! Muchas gracias. Domnul uh, Fisas, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Georgieva. Aș vrea să vorbesc despre refugiații palestinieni. Refugiații palestinieni sunt uh, deja refugiați din Siria de mai de mult. Uh, și ceea ce, ascult, ceea ce aud acum este că situația lor este extrem de dificilă acum, pentru că nu mai pot să mai intre în altă țară. Israel nu, Palestina nu, Egiptul nu îi vrea, Europa nu ia. pentru că nu au statut de refugiat. De fapt, ei sunt considerați eh, refugiați diferiți de refugiații sirieni. Și având în vedere această situație dificilă, poate că ar trebui să se poată face ceva și pentru acești oameni care au o situație mai gravă decât alții refugiați, de exemplu. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Liuc, ceva, voi vorbi în bulgară. Aș dori să felicit pe doamna Gheorgheva pentru explicațiile pe care le-a dat până acum și pentru privirea de ansamblu despre situația din Siria și în Republica Central Africană pe care ne-a dat-o la început. Acestea sunt subiecte cât se poate de complexe. Pe de o parte avem nevoie de ajutor umanitar pentru Siria, pentru oamenii din Siria, dar aș vrea de asemenea să vorbesc despre alte aspecte care țin de aceeași temă. Aș vrea să vorbim despre refugiații sirieni, Cred că ar trebui să ne întrebăm, în primul rând, cum se face că Uniunea Europeană coordonează rutele pe care trec acești refugiați către alte state. Cum o să putem să-i ajutăm pe acești refugiați? Cum o să putem să facem eforturi pentru ca ei să primească educație, să să beneficieze de îngrijire sanitară și cum am putea să ajutăm și sistemele țărilor care sunt afectate de aceste uh, fluxuri de refugiați. E vorba de un secret public aici, că e vorba, există foarte multe probleme conexe care îi afectează pe cetățenii europeni. Mulțumesc! Următorul vorbitor Aș dori de asemenea să vă vorbesc de o delegație libe care includea deputați din mai multe partide politice care va vizita Bulgaria pe 22 ianuarie 2014. Vom merge la frontiera cu Turcia, vom merge în Turcia, vom vizita centrele de refugiați în lagările, taberele de refugiați, ce ne puteți uh, consilia? Ce, pe ce să ne concentrăm, doamnă comisar? Și o altă întrebare, ați menționat uh, așa numitul soft power. Credeți că va fi posibil să folosim acest tip de putere împotriva celor care folosesc însă puterea așa numită hard power, care folosesc mijloace cât se poate de dure. Pentru că vedem că cei care folosesc acest tip de mijloace se apără și când vorbesc aici de aceste state, nu e vorba numai de Statele Unite, dar și de China, de exemplu, sau de Rusia. Ar trebui să le transmitem foarte clar că există tragedii în acea regiune pentru ca să poată să își uh, adapteze influența. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Tanăc. Siria este într-adevăr un, un caz disperat și uh, foarte tragic. Am citit că se, vorbeau, se vorbea de persoane, de mm, netiști care uh, trăgeau un copii și s-au făcut uh, și uh, suspiciuni, a vorbit de suspiciuni cum că violul a fost folosit ca armă în acest conflict. Uh, seamănă cu ce am văzut uh, în Republica Congo acum câțiva ani în Africa. Mi se pare destul de grav ce se întâmplă acolo. Și sigur că rolul Rusiei și Chinei în Consiliul de Securitate este foarte uh, deplorabil, având în vedere implicarea lor în găsirea unei soluții internaționale. Întrebarea pe care vreau să vă pun eu se referă la așa numitele țări prietenoase, friendly state și o țară candidată, Turcia, Qatarul și Arabia Saudită, care oferă fonduri și arme grupelor rebele din, din uh, Siria sau din Irak. Uh, Ați menționat destabilizarea Libanului și a Iordaniei, dar nu ați menționat destabilizarea Irakului, în care acum se fac uh, atacuri pe și și sunt atacați șiiții. Întrebarea mea se refera și la creștinii uh, refugiații creștini, care au suferit oricum uh, de, în regimul tiranic și acum sunt din nou cei care sunt uh, șantajați și sunt masacrați de grupurile um, jihadiste. Care este presiunea statelor membre așadar asupra acestor țări pe care le menționam înainte pentru ca să le descurajeze în uh, folosirea acestor grupuri rebele? Președinte, Eh, bueno, gracias, comisaria, por su, por su presentación. Domnul Cortes Lastra. Vă mulțumesc, doamna comisar, pentru intervenția dumneavoastră. Am uh, unele remarci legate de minori. Vedem că o 11.400 de copii au uh, murit în, pe parcursul acestui uh, război. Foarte mulți copii au uh, fost uciși de lunetiști, dar și din alte cauze. Și aș dori să vă întreb care sunt măsurile concrete pentru a proteja copiii. Știu că există o colaborare cu UNICEF, dar poate ați putea să ne dați detalii concrete despre uh, cum arată ajutorul oferit copiilor. Apoi, în ceea ce privește zonele controlate de guvern și strada de străzile de legătură între Damasc și Homs, aceste căi de acces se află în uh, pericol. Și aș dori să știu Um, care este poziția Comisiei Europene legată de posibilă întrerupere acestor căi de acces? În legătură acum cu criza din Republica Centrafricană, o problemă care nu se bucură de atenția deosebită în uh, mass media europeană. Aș dori să știu care sunt uh, planurile de acțiune pentru a reveni la domnia statului în țara respectivă și aș dori să știu dacă acest punct se discută în uh, întâlnirile bilaterale cu Uniunea Africană cu, și cu alte foruri internaționale, mie mi se pare că ce se întâmplă până acum nu este suficient și vă asigur de sprijinul nostru dacă veți uh, încerca, dacă veți încerca să impuneți asemenea măsuri. Voi fi foarte uh, succint. În ceea ce privește ajutorul din partea statelor arabe, aș dori să știu care este influența pe care o, o, la care recurgem din punctul de vedere al uh, ajutorului pe care îl livrăm în comparație cu alte instituții. Am înțeles, de exemplu, că ultima întâlnire a biroului ONU privind refugiații a reprezentat o ocazie în acest punct de vedere și aș dori să știu ce s-a discutat la această întâlnire. Din punctul de vedere al accesului asistenței umanitare, am uh, auzit ceea ce ați spus când vine vorba de rezoluții, știm însă foarte bine că există o, o diferență între rezoluții și viața reală. Și aș dori să știu ce anume, de ce anume avem nevoie pentru ca accesul uh, asistenței alimentare să fie unul mai eficace. Și, în fine, Am uh, colegi din uh, Palestina au spus de curând la o întâlnire că Al-Qaeda reprezintă cea mai mare amenințare acum. Nu doresc să vă oblig la un comentariu politic, dar, la fel cum a spus colega noastră de Kaiser, cred că este foarte important să înțelegem care sunt amenințările reale în Siria. Mulțumesc. doamna Georgieva. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările și comentariile dumneavoastră și pentru că ați dat dovadă de angajamentul necesar în contextul crizei dramatice din Siria, dar și în contextul problemelor din Republica Central Africană, care se află în inima Africii, continentului african, într-o regiune foarte uh, volatilă. Voi încerca să răspund la întrebări grupându-le în uh, blocuri și colegul meu uh, mă va ajuta să nu uh, ignor vreo întrebare, pentru că totuși există legături între mai multe întrebări și nu avem foarte mult timp la dispoziție. În primul rând, în legătură cu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 faptul că un alt microfon este pornit. First on what is what what we know about the uh... Deci, cât de bine cunoaștem evoluțiile din uh, Siria, cât de fiabile sunt datele statistice de care dispunem pentru a înțelege care sunt categoriile de populații cele mai afectate de acest conflict. Din păcate, Uh, lipsa de acces în Siria înseamnă că informațiile pe care le colectăm nu sunt uh, în totalitate complete și corecte. Știm cu certitudine, de exemplu, că există 18 cazuri de poliomielită, dar nu știm dacă nu există mai multe cazuri neraportate datorită faptului că Uh, asemenea cazuri sunt, uh, se întâmplă în uh, zone unde accesul este restricționat. Noi încercăm să folosim un mecanism de coordonare între organizațiile cheie care furnizează asistență umanitară în Siria și în zonele învecina, învecinate pentru a obține o imagine uh, cât mai corectă legată de populația care se află în risc, care sunt riscurile și uh, ce ajutor ajunge la cine prin ce mijloace. Comisia Europeană a avut un rol de lider în acest efort de a aduce la oaltă partenerii cheie importanți în procesul colectării de informații legate de problemele existente și de pașii necesari pentru rezolvarea acestor probleme. Pe data de 18 decembrie vom avea vom organiza o întâlnire, o întâlnire pe care de fapt am menționat-o și această întâlnire urmată de discuția pe care vom avea cu Parlamentul European este dedicată de fapt discutării acestei probleme. Ne îngrijorează în mod special riscurile care afectează pe cei mai vulnerabili și care au potențialul de a se răspândi în regiune, să ne gândim la poliomelită sau la alte uh, boli epidemice. Sistemul de sănătate sirian este distrus acum. Doar pentru a vă spune care sunt uh, parametrii care ne spun că nu mai există un sistem de sănătate într-o țară care fusese o țară cu venituri uh, medii, cu un bun sistem educațional și de sănătate. 15.000 de medici au părăsit Siria. 92% din uh, ambulanțe nu mai pot fi folosite, au fost distruse. Cel puțin Două treimi din instalațiile sanitare nu funcționează, unele parțial, altele complet. Și dacă nu ar exista comunitatea umanitară care se oferă servicii de sănătate, acestea ar fi extrem de limitate și, desigur, există riscul unor uh, epidemii poliomielită este cea mai vizibilă problemă, dar mai există și alte probleme legate de, de exemplu, diaree între uh, copii datorită faptului că apa potabilă nu poate fi tratată. Și pentru a răspunde întrebării ce anume facem concret pentru a ajuta copiii, parteneriatul pe care l-am uh, format cu UNICEF ne-a permis să definim patru blocuri de acțiuni orientate înspre copii, pe bază, fie, pentru fiecare stat în parte, pentru Siria, dar și pentru statele vecine. Și este vorba de uh, furnizarea de, asisten, de asistență specială pentru copii, de exemplu vaccinare și acoperirea valorilor, uh, necesităților nutriționale pentru copii. Uh, Apoi, protecție. Trebuie să ne asigurăm că atât în Siria, dar și în țările vecine există măsuri care asigură protejarea copiilor împotriva, împotriva violenței, dar și împotriva prostituției să protejăm copiii să nu ajungă în situația de a munci în condiții de sclavie. În al treilea rând, educația. Accesul la educație este deosebit de important pentru copiii din Siria, dar și pentru cei care se află în țările vecine. Și patru, tineretul uh, sirian, uh, tinerii care urmează să reconstruiască Siria când conflictul, uh, care, conflictul se va sfârși, uh, Uh, nu trebuie să se radicalizeze. Am uh, evaluat costurile acestor măsuri, am ajuns la concluzia că este vorba de aproximativ un miliard de euro pentru anul viitor și vom discuta toate aceste măsuri specifice, vom încerca să vedem cine uh, trebuie să se ocupe de ce anu- de care măsuri. Și acum permiteți-mi să trec la un al doilea bloc de întrebări referitor la, um, la obținerea finanțării și împărtășirea uh, responsabilităților. Noi încercăm să dăm, să dăm un exemplu și să, uh, ca astfel să exercităm presiunea asupra partenerilor noștri să-și îndeplinească și ei uh, responsabilitățile proprii. Suntem angajați atât, într-un mod vizibil, dar și invizibil, să discutăm cu țările din, um, uh, din zona Golfului Persic, cu Rusia, cu China și cerem în mod repetat o angajare suplimentară în procesul de ajutare a Siriei și a țărilor vecine. Uneori avem succes, alteori mai puțin. Vă dau un exemplu de succes cu cuveit. Am convins cuveitul să să facă mai mult și mai ales într-un mod transparent în cadrul sistemului ONU. Alte ori avem impresia că nu prea suntem auziți, dar vă asigur că vom continua să, să cerem o mobilizare care să oglindească necesitățile regiunii am avut un uh, rol de lider nu doar din punctul de vedere al finanțării, dar și a previziunilor uh, legate de pașii următori. Am fost uh, primii care am spus că nu este suficient să ajutăm refugiații din țările respective afectate și vă mulțumesc pentru că ați menționat Irakul pentru că și Irakul este afectat de ce se întâmplă în Siria. Există acolo deja mai mult de 200.000 de refugiați dar pe de altă parte uh, se manifestă și celelalte probleme iscate în urma conflictului sirian. Am fost primii care am afirmat că este crucial să ajutăm statele care sunt afectate de acest uh, conflict. Am uh, mobilizat, de exemplu, din bugetul pentru politica de vecinitate sume importante, dar am exercitat presiune asupra băncii mondiale, asupra Fondului Monetar Internațional, să-și asume responsabilitatea de a se angaja mai mult în această parte a lumii. Și am văzut care sunt beneficiile exercitării unor asemenea presiuni. Și rămânând la impactul asupra țărilor vecine, aș dori să răspund uh, europarlamentarilor din Bulgaria și celorlalți care s-au referit la impactul acestei crize și asupra Europei și ce înseamnă acest lucru din punctul de vedere al fluxurilor migratorii, riscurilor și care trebuie să fie răspunsul nostru. Până acum, fluxul de refugiați înspre Europa din Siria este relativ redus în comparație cu numărul de refugiați din Siria. Astăzi discutăm de aproximativ 55.000 de refugiați de sirieni în Europa, în comparație cu numărul de 2,3 milioane de refugiați în țările din jurul Siriei. Însă, Permiteți-mi să spun lucrurilor uh, pe nume. Când investim să ajutăm, să ajutăm pe cei care trăiesc în Siria și în țările vecine, reducem de fapt riscul creșterii fluxurilor migratorii înspre Europa. Acesta este, aceasta este realitatea. Dar unii refugiați ajung în Europa și, într-adevăr, ne confruntăm cu situația în care diferite state europene au diferite abordări vis-a-vis -vis de solicitanții de azil. Unele state au o atitudine mai deschisă. Ați menționat Suedia, dar de fapt și Germania, pe lângă refugiații pe care au primit până acum, au uh, primit uh, alți 14.000 de sirieni, de exemplu, programele de reîntregire familială și așa mai departe. Și această diferență importantă între abordările statelor când vine vorba de primirea refugiaților, cred că uh, trebuie, trebuie să discutăm despre ea. Nu este sarcina mea, ci doamna Malmström este competentă în acest punct de vedere, ministrii de interne a statelor membre. Consiliul JAI trebuie să se ocupe de această problemă, dar eu vă pot asigura că este inevitabil că această criză va duce la o creștere a numărului de refugiați care vor ajunge în Europa. Tocmai pentru că presiunea asupra țărilor vecine este atât de mare, și cred că domnul Casin s-a referit la acest lucru, condițiile de trai ale refugiaților din țările respective se tot înrăutățesc. Deja sunt uh, condiții îngrozitoare pentru mulți uh, refugiați. Și dumneavoastră ce ați face? în locul unei uh, mame a cărui copil uh, este pe cale de a muri, ei bine, cu toții am căuta siguranța. Și cred că Parlamentul European trebuie să continue procesul de, angaj- de angajare în această temă, să ceară o, o abordare armonizată în Europa. Și vă mai pot prezenta un alt argument. Anul trecut au uh, 100.000 de refugiați din Europa au primit azil. Este un număr important. Aproximativ 60% dintre aceștia au ajuns în patru state. Germania, Suedia au fost deja menționate, mai sunt uh, Franța, Regatul Unit și Belgia. Și un, num- un număr foarte mic de refugiați au, uh, deci, au ajuns în state care înainte nu se implicau în mod tradițional în, uh, din acest punct de vedere. Deci este evident că avem nevoie de abordare coordonată în Europa, ținând cont că această criză va continua mai mult timp. Cum putem uh, ajuta statele care primesc refugiați? Europa cred că dispune de, de instrumentele necesare pentru a oferi asistență financiară, pentru a îmbunătăți situația la frontiere și asemenea instrumente sunt folosite, de exemplu, acum în Bulgaria. Consider însă că cea mai bună modalitate de a ajuta statele care primesc refugiați este tocmai de a avea o abordare comună în Europa care să permită o distribuire uh, egală, care să permită o solidaritate cu adevărat europeană. Subiectul este unul foarte dificil, ținând cont de faptul că în statele noastre, după 5 ani de criză economică, șomajul este uh, tot mai mare și cetățenii resimt ostilitate tot mai mare față de refugiați. Este cunoscut faptul că în Europa xenofobia s-a răspândit și uh, construirea unei abordări comune în acest context nu va fi un lucru ușor, însă cred că mai devreme sau mai târziu va trebui să facem față acestei probleme. Și repet acest lucru. Cred că acum este uh, momentul să facem acest lucru. Nu trebuie să, ne, să fim nepregătiți. Este bine însă că un grup de lucru se ocupă de această problemă și poate ar trebui să ne aducem aminte că după criza din uh, Iugoslavia, uh, Europa a reușit să redacteze un plan de urgență prin care a reușit să gestioneze fluxul mare de refugiați și cred că am putea să învățăm ceva din experiența trecută. Datorită faptului că sunt mândră de faptul că sunt european, Aș dori să spun că uneori permitem să fim definiți de alții în termeni mai răi decât suntem, de fapt. Europa este mai deschisă uh, față de primirea refugiaților în comparație cu alte continente, dacă este să ne gândim la țările industrializate. 80 până la 90% a, a refugiaților merg dintr-o țară săracă într-o altă țară săracă care este vecină. Din um, procentul de 10-20% care a rămas, 70% se îndreaptă în, înspre Europa, 65% înspre Uniunea Europeană. Deci în momentul în care discutăm despre fortăreața Europa, nu cred că este un uh, termen foarte corect față de ce se întâmplă de fapt în uh, Europa. Deci nu cred că lucrurile în Europa sunt atât de rele, cum se spune. Un alt aspect legat de refugiați, și dacă îmi permiteți o să răspund domnului Ilcev, mm, pe data de 22 ianuarie, când veți uh, vizita Turcia și Bulgaria, va fi important să vedeți cum pot coopera mai îndeaproape cele două state pe marginea acestui subiect care este unul comun pentru ele, să vedeți ce anume poate fi făcut pentru ca cele două state să definească mai bine cele trei categorii de refugiați, cei care sunt refugiați care Uh, se refugiază de un conflict care trebuie să fie ajutați, apoi uh, refugiații economici, din motive economice, uh, vis-a-vis -vis de aceștia nu avem o obligație reală. Și există și categoria celor care reprezintă un pericol de securitate. Și avem nevoie de o abordare specifică pentru fiecare categorie în parte pentru că dacă nu, nu vom avea o politică care să fie să asigură un răspuns eficace. Și voi încerca să închei uh, acest bloc de întrebări referindu-mă la palestinieni, refugiații din Palestina. Într-adevăr, aceștia sunt categoria cea mai vulnerabilă, pentru că sunt de două ori refugiați și dispun de opțiuni foarte limitate fie rămân în Siria, unde sunt, uh, sunt implicați deja, din păcate, în acest conflict, sau pot merge în Liban, unde li se permite să intre, dar unde așteaptă condiții groaznice, fie uh, încearcă să ajungă în, uh, în Europa. Noi încercăm să colaborăm și cu biroul ONU privind refugiații pentru a ajuta cât mai mult uh, palestinienii, însă, într-adevăr, ei sunt cei mai mult afectați de această situație. A treia categorie de întrebări s-a referit la mediul geopolitic, care sunt așteptările noastre pentru Geneva 2, cum putem convinge pe cei care dispun de mijloacele concrete să se implice mai mult. În legătură cu Geneva 2, este evident că trebuie să mergem la Geneva 2 cu o atitudine deschisă și sprijinind procesul de pace. Însă, nu este clar că în momentul în care diferitele părți se vor întâlni, vor putea ajunge la un acord de pace, și că acordul respectiv, dacă va fi încheiat, va fi ușor de pus în aplicare. Și în acest context, noi considerăm că progresele înregistrate în negocierile purtate cu Iran ar putea reprezenta un avantaj pentru ceea ce urmează să se întâmple cu Siria, pentru că Iranul uh, are o importanță mare în contextul uh, conflictului sirian și dacă această forță va duce, dacă această influență va fi una pozitivă, va fi, va fi un lucru bun. Însă nu este clar în ce direcție vor evolua lucrurile. În legătură acum cu rezoluția Consiliului de Securitate a ONU și de ce ne dorim o asemenea rezoluție. Cred că domnul Howitt s-a referit la acest punct. Știm foarte bine că o rezoluție nu înseamnă nimic dacă nu va fi pusă în aplicare. Ne dorim însă o asemenea rezoluție pentru că în acest moment avem o abordare față de amenințarea armelor chimice și îmi pare rău. O să încerc să, să accelerez puțin. Problema este că, într-un mod, sunt uh, tratate armele chimice ca amenințare și, în alt mod, uh, armele convenționale. Cred că trebuie să punem un semn de egalitate între cele două categorii de arme. Este greșit să ucizi civili și uh, um, asistenții umanitari. Este pentru prima dată în istoria omenirii când Consiliul de Securitate nu a condamnat uciderea civililor și asistenților umanitari care sunt acolo pentru a ajuta civili. Deci considerăm că o rezoluție din partea Consiliului de Securitate este importantă. După cum a spus, într-adevăr, domnule Howitt, este foarte important ca rezoluția respectivă să fie pusă în aplicare și actorii principali sunt uh, cei asupra cărora trebuie să exercităm presiuni. Și ce ar însemna să avem un acces sporit? Uh, ar însemna, de exemplu, să există un număr mai mare de vize acordate asistenților umanitari. Situația s-a îmbunătățit, într-adevăr, puțin în ultima vreme, dar nu suficient. Apoi, acest lucru ar însemna că părțile implicate în conflict ar trebui să permite, să permite anumite rute de acces pentru asistența umanitară. Și apoi, ar trebui să spunem foarte clar că este inacceptabilă uciderea femeilor gravide și copiilor, de exemplu, și că acest lucru va avea consecințe. Din păcate, nu facem prea mult pentru a susține cauza ajutorului umanitar până acum. Eu sper că vom asista la o modificare a dinamicii între statele membre a Consiliului de Securitate vis-a-vis -vis de conflictul din Siria însă rămâne de văzut care vor fi evoluțiile de la Geneva când conferința Geneva 2 va demara. Nu știu dacă am uh, uitat ceva în legătură cu Siria, dacă îmi permite să trec la Republica Central Africană. Question here is what gives me hope? Why do I think that there is a chance for the Central Africa? De ce nu avem uh, nicio șansă pentru Republica Central Africană? Cred că sunt două probleme aici. E vorba de o țară relativ mică care nu a intrat încă într-o, într-un conflict religios uh, puternic. Dacă avem uh, mecanisme de salvare a păcii în, uh, la fața locului, aceste elemente pot să pacifice populația. Acolo unde le avem astăzi, condițiile sunt mult mai bune de locurile unde, de exemplu, nu avem aceste elemente. Deci e vorba de o de mobilizare, în primul rând, dar aceasta trebuie să se întâmple cât mai repede. A doua chestiune care îmi dă speranță este că, da, într-adevăr, vecinătatea este foarte volatilă, dar Ceadul, o țară care a jucat un rol important față de Republica Centrală Africană, este hotărâtă să ajute și același lucru se aplică și altor țări africane care uh, se îngrijorează de viitorul Republicii Centrale Africane, care ar putea să se transforme într-o formă de Somalia. M-am bucurat uh, să mă întâlnesc cu ministrii respectivi, să discut despre Centra, Republica Centrală Africană la New York, unde am discutat uh, despre gravitatea situației și despre Congo, Brazzaville și Chad și despre felul în care acestea preiau rolul de stabilizator în regiune. M-am întâlnit cu diversi cu Chianchi și cu alții și ideea este că dacă ne bazăm numai pe mecanisme, atunci vom avea probleme. Însă dacă comunitatea internațională se implică, atunci vom avea aceeași situație ca în Mali astăzi. În niciun caz nu va fi simplu, în niciun caz nu vor fi o pace durabilă sau uh, de alt gen, dar cred că perspectiva de alegeri în 2015 atunci nu este o fantezie. Dacă nu avem însă elemente de stabilizare și de crearea păcii și uh, păstrarea păcii, atunci va deveni o fantezie pentru că reversul medaliei se va întâmpla. Însă dacă vizitați țara aceasta, vedeți că totuși în mare se poate spune că pozitiv există Nu există un conflict care să fie deja în sânge între, conflict, între creștini și musulmani. Și mă bucur că este așa, pentru că acum, de exemplu, um, există re... ca sunt 20.000, dar nu sunt foarte mulți. Sunt foarte recunoscător uh, celor care au rămas în sală, pentru că au așteptat până la sfârșit uh, faptul că uh, am vorbit atât de mult, am vorbit 27 de minute și 23 de secunde. Dar, oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci, madame le comisar. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit să ne împărtășiți informațiile dumneavoastră, viziunea dumneavoastră și îngrijorările dumneavoastră și puteți să contați pe noi, puteți conta pe deputații europeni care suntem pentru ca să preluăm aceste subiecte și să le introducem în soluțiile pe care le propunem. Aceste îngrijorări vor continua să fie ale noastre și vom continua să găsim soluții. Dar imaginea pe care ați prezentat-o aici pentru uh, Siria și Republica Central Africană sunt, este foarte îngrijorătoare. Vă mulțumesc și mulțumesc, dragi colegi. Vă o seară foarte bună!